Good morning, colleagues. Let's start the meeting. And as usual, I will start to chair in Italian. Iniziamo con il primo punto all'ordine. Începem, dragi colegi, cu primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul uh, ședinței coordonatorilor uh, de aseară. Uh, coordonatorii au luat act de metodele de lucru ale Comisiei PETI prin documentul de sinteză făcut de secretariat în legătură cu acest document uh, și rezultatele folosirii acestor metode, um, coordonatorii au hotărât să se facă o verificare periodică în legătură cu funcționarea acestor metode și apoi eventual să modifice noile reguli dacă este nevoie, noile reguli um, stabilite în iunie 2013. Am luat act, sau coordonatorii au luat act, de lucrările pentru prezentarea viitorului site web și se va începe o perioadă de teste pe care le vor face și membrii acestei comisii pentru a modifica sau a ameliora site-ul dacă e nevoie. Așa cum a sugerat colega Aucan de mai multe ori, respectându-se, bineînțeles, uh, normele și uh, drepturile cetățenilor. Coordonatorii au uh, aprobat solicitarea de raport special al uh, ombudsmanului în legătură cu reglementarea prerogativelor Frontex, iar în uh, legătură cu procedurile de urgență, coordonatorii au respins, în, vot, votând în bloc uh, toate procedurile de urgență și au votat motivat pentru anumite solicitări. În legătură cu solicitarea de urgență pentru cele 10 petiții uh, legate de, imigrat, de fluxurile migratorii și în zona Mării Mediterane și Lampedusa, coordonatorii au votat în unanimitate pentru procedura de urgență. În legătură cu aplicarea procedurii de urgență pentru uh, solicitată de domnul Galantino, în legătură cu eventuala încălcare a principiilor legalității în aplicarea legii italiene 109-2012, coordonatorii au respins cu maj- în majoritate solicitarea de procedură de urgență pentru că lipsește traducerea în toate limbile. De aceea nu s-a permis înțelegerea petiției în toate limbile. În legătură cu solicitarea domnului Chichester, de aplicarea procedurii de urgență în uh, problemele legate de, de problemele de graniță dintre Spania și Gibraltar, coordonatorii au respins în majoritate procedura de urgență. Au considerat că nu există motive de a trata această petiție în urgență. Au respins de asemenea solicitarea colegei Becker în legătură cu reactoarele nucleare, și în unanimitate au acceptat solicitarea colegului Boulon în legătură cu petiția privind extradarea domnului Gilberti. În legătură cu ordinea de zi, coordonatorii vor transmite observ eventualele observații după distribuirea ordinii de zi, care încă nu fusese făcută seară, în legătură cu ședințele din 5 și 16 decembrie ale Comisiei, în legătură cu solicitările de modificare recomandărilor formulate de anumiți colegi la anumite petiții, s-a votat în unanimitate avizul favorabil privind uh, acceptarea solicitărilor de modificări pentru toate solicitările, cu excepția ultimei, așa cum uh, se spune în anexa la ordinea de zi din uh, a ședinței coordonatorilor. Apoi s-au făcut comunicări pe baza unor documente în legătură cu activitatea secretariatului președinției, care sunt, bineînțeles, la dispoziția comisiei și s-a adăugat un punct în legătură cu raportul privind Galiția, prevăzut pentru astăzi la punctul 16. Ieri comisia a votat modificarea ordinii de zi, anulând acest punct de pe ordinea de zi de azi și coordonatorii au hotărât că raportul va fi reluat la o ședință coordonată de președinție pentru a se încerca să se găsească o înțelegere între membrii delegației în legătură cu partea descriptivă și a confirmat calendarul în ceea ce privește prezentarea și votarea amendamentelor și a textului integral al raportului 27, prezentarea amendamentelor, 5, discutarea raportului, 16, votul amendamentelor și a textului modificat. Asta au hotărât coordonatorii. Dacă nu veți obiecții, considerăm adoptat rezultatul ședinței coordonatorilor și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Nu sunt obiecții? Atunci trec mai departe la punctul 15. Punctul 15 de ordine de zi este raportul privind cetățenia UE 2013. Raportor este colegul Salavracos și îi dau cuvântul. Per ilustrați il de la... Pentru a ne prezenta acest raport. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinte, Pornim de la principiu că orice prin cetățean al Uniunii Europene este un cetățean european. επαναλαμβάνω. Η έκθεση βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άτομο με ηθαγένεια... Acest raport pornește de la ideea că orice cetățean al unei țări a Uniunii Europene este un cetățean al Europei, de asemenea. Deci, cetățenia Uniunii Europene completează, practic, o cetățenie națională. Iată de ce drepturile cetățenilor se regăsesc în centrul atenției în acest raport și de bună seamă inițiativa cetățenească este într-adevăr pertinentă aici, în sensul că asta permite cetățenilor să voteze la alegeri, chiar dacă sunt în altă țară, Uniunea Europeană, Raportorul pe acest, uh, din acest raport din, uh, privind cetățenia din 2013 subliniază mai multe aspecte și probleme cu care se confruntă cetățenii europeni în exercitarea drepturilor lor. Trebuie ca aceste drepturi să fie uh, înscrise în legislația comunitară și să fie puse în aplicare în astfel, astfel încât uh, să existe încredere a cetățenilor europeni față de Uniunea Europeană, față de instituțiile sale. Parlamentul European este un fel de canal de comunicare deschis între cetățeni și Europa, Uniunea Europeană. Și asta este foarte important pentru cetățenii. Încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană a scăzut foarte mult foarte, foarte mult în ultima vreme și deci orice fel de acțiuni care vizează consolidarea încrederii în sistem, în instituțiile Uniunii Europene, și este foarte, sunt inițiative foarte bune și, în general, încrederea în viața și instituțiile publice. Aceste drepturi decurg direct din tratate și le constituie, deci, baza cetățeniei europene. Comisia Petiții a încercat să rectifice anumite dezechilibre privind exercitarea drepturilor cetățenilor, cetățenilor prin uh, darea unui acces uh, cetățenilor la o serie de deci, mecanisme, cum ar fi petițiile. Petițiile uh, sau sistemul de petiții este pe cale de a fi reformat pentru a fi încă și mai atractiv. Bineînțeles că legislația națională trebuie să se conformeze și să se respecte și principiul subsidiarității. Nu trebuie să uităm nici pe cei cu nevoi speciale, care și ei trebuie să își exercite drepturile, inclusiv uh, libertatea de mișcare, de circulație. Nu vreau să intru în detalii cu acest raport. Uh, am trecut deja de faza de primă lectură și știm bine că în ce privește încrederea și credibilitatea Uniunii Europeană nu stă prea bine în acest moment. Mai cu seamă din cauza perspectivelor financiare, din cauza crizei, toate acestea au dus la sporirea insecurității, neîncrederii în rândul cetățenilor. Trebuie să dovedim că nu așa stau lucrurile. Să dovedim că oamenii se găsesc în centrul acestui sistem Valorile lor sunt cele mai importante și, bineînțeles, uh, sunt curios să, să știu ce credeți și dumneavoastră despre aceste subiecte. Și cu mare plăcere, bineînțeles, că aștept uh, amendamentele. Mulțumesc, domnule Vracos. Următoarea <clears throat> colegă urmează. Mulțumesc uh, Doamnă președinte, sunt recunoscătoare domnului Salavrakis pentru că a venit cu foarte multe recomandări utile în acest raport. Și, așa cum s-a spus, acestea sunt reflectate în documentul de față, bineînțeles, uh, pe de altă parte, aș dori să adaug și eu alte aspecte sau să subliniez unul dintre aceste aspecte conținute în raport. Când vorbim despre cetățenia UE și vorbim despre anul cetățeniei europene, care este pe cale de a se termina mi-e teamă că în aceste situații nu avem decât o interpretare mult prea îngustă a acestui concept, care se referă mai cu seamă la libertatea de circulație dincolo de frontiere. Și cetățenia europeană presupune, bineînțeles, nu numai a trece granița într-un sens sau altul, a călătorii, Mm, din motive familiale sau altele, ci pur și simplu e vorba de mai mult decât atât, e vorba de libera circulație a lucrătorilor între diversele state membre și libertatea de a te stabili în alt stat membru, însoțit fiind de eh, drepturi, drepturi sociale, de recunoaștere a calificărilor de dreptul de a primi anumite alocații și ajutoare pe care le primeai în țara de origine sau pensii, de pildă, și așa mai departe. Iar aceste aspecte încă nu au fost uh, rezolvate în multe state membre. Ele continuă să fie sau să aibă un caracter de urgență și asta se vede și aici. Uh, se reflectă în petițiile pe care noi, ne, noi le primim și aceste lucruri trebuie să fie abordate așa cum trebuie în raport. Am primit o serie întreagă de petiții privind calificări, calificările, recunoașterea de diplomelor și așa mai departe. Mm, aceste lucruri apar în raport și mă refer aici la un alt aspect care poate merită să fie încă și mai bine subliniat. E vorba de problema dublei cetățenii sau al uh, normelor care uh, guvernează obținerea cetățeniei, unora cetățeniei multiple sau duble în diverse state membre. Vă amintiți uh, situația cu Ungaria și Slovacia, situații care deci, au dus la un număr de petiții în fața comisiei noastre. Cetățenia Uniunii Europene pene, pare să nu aibă o valoare adăugată autentică, pare să fie ceva derivat automat din cetățenia sau naționalitatea, deci de pe plan național. Și tocmai aici, la Parlamentul European, trebuie să avem uh, o abordare cât se poate de politică. De fapt, avem două căi de a aborda acest subiect. În primul rând, cetățenia Uniunii Europene trebuie să reprezinte o plus valoare adevărată pentru cetățeni și până acum asta nu s-a întâmplat. Iar această plusvaloare trebuie să dea posibilitatea unei uh, rezidențe, reședințe permanente pentru cetățenii care se găsesc în alt stat membru. Deci nu sunt cetățenii acelui stat. în acest moment se acordă acestor categorii de persoane anumite drepturi, dar nu toată gama de drepturi la care ei pot să, uh, pe care ei pot să le pretindă. Și asta poate să fie cuprins în cadrul mai larg al cetățeniei europene. Există, bineînțeles, și cetățeni apatrizi fără cetățenie, deci fără naționalitate, mă refer la cei din țările baltice, rușii, mai bine zis, care nu pot în Letonia sau în uh, Estonia să beneficieze de drepturi cetățenești. Am avut și petiții în acest sens. Se solicita posibilitatea de a participa la alegerile europene, acum ei pot să participe la alegerile locale și apoi am avut 60.000 uh, de semnături pe o petiție provenind din Letonia, în care ni se spunea că acești, uh, aceste persoane lipsite de, cetățenie nu pot să voteze niciun fel de alegeri, nici la cele europene, nici la cele locale, nici la cele naționale. Deci această propunere de a extinde drepturile către cei fără reședință permanentă, mai ales către apatrizi, ar fi, zic eu, o poziție care ar merita să figureze în acest raport. Un alt aspect ar fi următorul. <clears throat> Dubla cetățenie pe care anumite state membre în legislația lor nu o acceptă mai ales cazurile din Slovacia, maghiarii din Slovacia, de pildă. Iată, cetățenia europeană ar putea aici să intervină ca și valoare. Cetățenii europeni, așadar, care au cetățenie europeană și pe care ei nu o pot pierde și atunci problema ar fi astfel rezolvată. Știu că s-au exprimat diverse poziții de pe diverse platforme politice, dar cred că e vorba aici de o provocare pentru noi, pentru Comisia PETI, să ne luăm noi la trântă cu acest subiect, pentru că iată câte petiții ne-au parvenit uh, privitoare la acest subiect. Grazie, l'onorevole Becker. Mulțumesc, are cuvântul domnul Becker. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, domnului Țelavracos, domnul raportor, uh, care a făcut un raport foarte echilibrat, uh, un raport de înaltă ținută. Am mare încredere în el și n-am niciun fel de îndoială că prietenii noștri de la PPE vor putea să îl susțină pentru că eu cred că s-a scris în direcția cea bună. Câteva observații așa de orientare și pentru a îmbrăți încă și mai mult uh, conținutul, care deja, vă spuneam, este bun. Avem, să zicem, 25 de măsuri din raportul precedent care, să știți că încă nu au fost puse în aplicare de comisie. Așadar, când vine vorba de consolidarea pieții, pieței interne, e bine, cetățenia europeană ține de această piață internă și atunci aceste măsuri trebuie să fie puse în aplicare. Și ar fi bine ca ele să fie puse în aplicare. Cât privește PPE, la Comisia Cultură și Educație voi ridica aceste subiecte. Eu lucrez pe un aviz și voi spune că obiectivul este de a consolida conștientizarea existenței acestei cetățenii europene. Trebuie ca existența Uniunii Europene să fie prezentă peste tot în programele noastre școlare, în parcursul educativ. Cred că trebuie să se acorde încă și mai multă atenție subiectului Uniunii Europene în educație. Iar cât privește, ce ne privește pe noi aici, Comisia PETI, vorbim despre drepturile politice, despre mișcările cetățenești, despre societatea civilă în general. Cred că avem nevoie de persoane care să ducă mai departe acest mesaj european, acest mesaj al cetățeniei europene care să, să zicem așa, predice ce trebuie să predice. În orice caz, acest raport este unul foarte bun și bineînțeles că îl voi sprijini. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi. Raportul domnului Zalavracos este unul cu adevărat important. Având în vedere situația actuală din Europa și mai ales situația cetățenilor, se pune întrebarea cine este cetățean al Europei. Aceasta este foarte importantă și mai sunt și alte câteva aspecte foarte importante care se referă la drepturile cetățenilor. Ei bine, aceste aspecte din raport trebuie să reflecteze realitatea din Europa din acest moment. Și în acest sens, raportul domnului Salavracos este deosebit de relevant. Vorbim despre identitatea cetățeanului, despre aspectele juridice legate de cetățenie, dar se menționează și aspectele societale în general, coeziunea societății. Textul nostru spune clar că cetățenii europeni și-au pierdut încrederea în Uniunea Europeană și că absenteismul va fi ridicat la următoarele alegeri europene. Însă, Trebuie să ne gândim bine la aceste lucruri. Am văzut aceste lucruri din estimările făcute, cel puțin în sudul Europei, având politicile neoliberare puse în aplicare și din cauza austerității, cetățenii, lucrătorii se simt foarte departe de toată această construcție a Uniunii Europene. Li se pare foarte îndepărtată. Așa că este Uh, este clar că absenteismul va fi um, ridicat, dar noi nu prea venim în întâmpinarea acestei probleme. Și cred că trebuie să încercăm să, să explicăm situația, pentru că dacă politicile acestea vor continua, fenomenul acesta se va amplifica și mai mult uh, în viitor și se va generaliza, va exista o lipsă de credibilitate generalizată. La primul punct, cred că ar trebui să insiste mai mult asupra cauzelor acestei lipse de încredere. Apoi, încă un aspect, uh, Uniunea Europeană va trebui să devină mai deschisă către cetățeni, să fie mai participativă. Noi trebuie să ne dăm seama că Comisia pentru Petiții, Comisia noastră, poate să fie un model în acest sens. Parlamentul European, până la urmă, este singurul corp ales din Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să fie subliniat în cadrul raportului. Încă o chestiune, în ceea ce privește drepturile cetățenilor europeni care se mută într-un alt stat european. Aici trebuie să ne gândim, să, ținem, să menționăm drepturile de vot în țara de origine, în țara de destinație, pentru că sunt anumite situații în care cetățenii care se mută într-un alt stat membru pot, pot participa la viața politică din țara de destinație și, și acest lucru trebuie subliniat uh, și de asemenea tratat în detaliu. Dar nu cred că acest lucru ar fi o problemă să accentuăm astfel de aspecte. Pe de altă parte, mai este un aspect care nu este marginal neapărat, dar în statul meu, precum și în alte țări din sud, vin uh, valuri de imigrație, oameni care caută de lucru, care se orientează către nord și uh, e important ca oamenii aceștia să aibă și niște drepturi politice. Încă un lucru. Uh, Trebuie să existe o simplificare a procedurilor pentru a se facilita circulația cetățenilor în interiorul Uniunii și aici aș vrea să subliniez că din experiența mea în alte comisii, bine, aici nu e o chestie foarte clară, dar e cumva în plan, E bine, se mm, întrevăd o serie de restricții impuse de statele membre, un fel de selectivitate, o abordare selectivă adoptată de anumite state din Uniunea Europeană sau, cum se spun lucrurilor mai bine pe nume, nu va fi la fel de ușor pentru oameni să circule în viitor, pentru un uh, um, doctor grec um, sau un inginer grec pe care Germania îl vrea acum, s-ar putea ca Germania să nu mai vrea în viitor și atunci să impună restricții. Și trebuie să subliniem aici faptul că trebuie să fie consacrat foarte clar că aceste aspecte nu trebuie modificate. Mobilitatea aceasta trebuie să continue. Am, stabilit, am înființat un spațiu comun, ceea ce implică o liberă circulație a lucrătorilor. E vorba de o libertate fundamentală care trebuie să fie apărată de Uniunea Europeană. Este una dintre cele patru uh, esențiale libertăți care stau la baza Uniunii Europene. cum υπάρχουν pe la προβλήματα. Atunci când uh, o persoană se mută într-un alt stat membru, apar tot felul de probleme în ceea ce privește drepturile sale. Um, mă gândesc la imigranți, de exemplu. În schimb, noi, uh, cei din, de stânga, să spunem, avem o serie de probleme cu uh, tratatul de la Lisabona pentru că am ființat o, o așa numită fortăreață a Europei. Și raportul acesta menționează chestiunea căpătării cetățeniei. Asta trebuie să menționeze aici că include și imigranții și că uh, aceștia ar trebui să beneficieze de proceduri simplificate astfel încât să beneficieze de drepturile fundamentale. Mai departe, sunt de acord cu faptul că raportul uh, extinde drepturile persoanelor cu nevoi speciale. Dacă s-ar putea merge și mai departe, ar fi și mai bine. Și Cred că ar fi loc aici de o mai bună accentuare, dar în ansamblu raportul este un aspect, un, un raport foarte bun, dar ar trebui să menționeze mai în detaliu aceste chestiuni pe care le-am menționat. Domnul Boșinaru, mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, salut raportul domnului Salafracos și um, cred că și cu um, amendamentele aduse de colegii noștri, acesta uh, va deveni o contribuție și mai bună, pentru că reprezintă cumva o sinteză a anului cetățeniei europene. Însă, dincolo de aceste aspecte, aș invita biroul Comisiei PETI să se gândească la um, opțiunile de când ar trebui să existe dezbaterea înainte de vot, uh, și să invităm atunci uh, ori pe comisara Reding, ori pe comisarul Șefcevici pentru a discuta conținutul acestui raport, pentru că acest raport nu poate să fie doar încă un document, nu legislativ, dar așa încă un document acolo, încă o dezbatere a Parlamentului European înainte de încheierea mandatului, ci este vorba de o moștenire foarte importantă pe care trebuie să o trecem următoarei legislaturi, următoarei comisii, următorului Consiliu pentru că multe dintre chestiunile menționate din raport și multe dintre cele menționate de colegii noștri trebuie să fie tratate în mod corespunzător în viitor. A, pentru că noi vorbim zilnic despre uh, motivele pentru care cetățenii europeni își, își pierd încrederea în Uniunea Europeană. De ce prezența la vot uh, la alegerile europene este atât de scăzută? Ei bine, dincolo de aceste lucruri, noi trebuie să rezolvăm problemele acestea. Uh, și dacă e posibil, ar trebui să încheiem, um, să cădem de acord cu Comisia asupra unui uh, calendar pentru rezolvarea acestor probleme care au nevoie de o discutare serioasă în Consiliul în viitor. E vorba de probleme care ar putea să fie mm, dezbătute în cadrul alegerilor europene, astfel încât să nu lăsăm loc uh, uh, populiștilor și antieuropenilor să vorbească despre uh, problemele legate de cetățenia europeană, ci noi să venim cu o voce care să promoveze aceste drepturi. De aceea eu aș invita așadar să avem uh, un, o înțelegere cu Comisia, să vedem ce e de făcut pentru perioada următoare, pentru că uh, Uh, va fi vorba de o moștenire foarte importantă uh, pe care să o lăsăm următoarei legislaturi. Și aș încheia prin a spune că în Europa de astăzi, cu cele 28 de state membre, deja există cetățeni europeni de clasa a doua care sunt, ceta- sunt tratați necorespunzător. Și aici menționez chestiunea Schengen uh, în cazul Bulgariei și al României și la multe alte probleme. E bine, dacă vrem să ne gândim la viitorul uh, Uniunii Europene, trebuie să lămurim lucrurile, să punem lucrurile în ordine la noi, în uh, o gradă, să ne asigurăm că uh, acele drepturi, aceste dispoziții care sunt, se regăsesc în tratatele europene, sunt aplicate corespunzător Felicit așadar uh, raportul. Este vorba de un document uh, foarte important care va reprezenta o contribuție foarte importantă a comisiei noastre pentru, uh, pentru Parlamentul următor. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc în mod deosebit colegului Saravracos, care îi dau din nou cuvântul pentru a trage concluziile, pentru a rezuma dezbaterea. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που... Mulțumesc, domnule Doamnă președinte, aș vrea să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul și care au venit cu contribuții la acest raport. Întotdeauna am considerat că Uniunea Europeană a trecut așa printr-o perioadă romantică de entuziasm, iar acum suntem în faza de realism, să-i spunem. și de aceea am dorit să redactez un uh, raport care să fie acceptabil pentru toate grupurile politice și le-am explicat clar colegilor că sunt deschis la orice fel de amendamente pentru a îmbunătăți acest raport, pentru că Până la urmă, um, raportorul este un fel de compozitor, trebuie să vină cu un fel de reunire a tuturor ideilor care îi sunt uh, prezentate, să nu creeze o situație de conflict. Acum, cât despre câteva dintre chestiunile pe care le-am acceptat, uh, despre uh, locuitorii din Estonia care nu sunt cetățeni, despre situația maghiarilor din Slovacia. Da, e bine, acestea poate că nu le-am uh, um, Uh, le-am uh, tratat astfel încât raportul să nu fie conflictual între statele membre ale Uniunii Europene, să nu se creeze tensiuni, pentru că m-am, temut că până la urmă dacă fac acest lucru o să îngrop raportul respectiv, nu o să ducă nicăieri. Vroiam așadar să mă concentrez pe niște valori generale, principii generale, care să nu fie niciun fel insultătoare sau care să pună probleme pentru un stat membru, ci să fie mai degrabă o sursă de inspirație pentru acestea, astfel încât uh, să creeze uh, toate cele necesare pentru Europa, pentru cetățeni. Conceptul cetățeniei europene uh, ține acum mai degrabă, mai degrabă de tărâmul idealului. Pentru că, până la urmă, pe baza subsidiarității, cetățenia ține de statele membre. Nu este o competență a Uniunii Europene. Nu Uniunea Europeană face pașapoartele dar cred că uh, prin uh, astfel de rapoarte cumva plantăm semințele, uh, punem bazele unei, unui viitor cetățean european în termeni concreți. Am făcut cumva un fel de Uh, pas înapoi către imaginea romantică, către perioada emantic, uh, romantică a Europei, dar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la aspectele realiste de care trebuie să ținem cont, de situația actuală, astfel încât să să construim uh, o, o, niște concepte pe care să le dorim și pe care le-a menționat și Victor înaintea mea. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru contribuțiile foarte importante. Mulțumesc colegului Saravracos. Bineînțeles, raportul va fi modificat după ce trece termenul pentru depunerea amendamentelor, care este 16 decembrie. Și la ședința din 20-21 ianuarie vom examina aceste amendamente și raportul va fi votat pe 10-11 februarie. Vă mulțumesc tuturor și acum suspendăm ședința aproximativ 10 minute pentru că ieri am votat uh, eliminarea unui punct de pe ordine de zi. Nu a fost posibil să trecem mai repede la punctele următoare pentru că uh, încă nu au sosit uh, nici eurodeputați interesați și nici cetățenii petiționari. Deci suspendăm lucrările 10 minute și reluăm apoi lucrările de la punctul 17 încolo. Mulțumesc!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 Domnule Iar, doamnă Oken, vom începe. Vă rog să vă ocupați locurile. Allora, riprendiamo i lavori della Reluăm lucrările comisiei noastre, așa cum am anunțat. Încep, reluăm de la punctul 17, petiția 1441-2012, adresată de domnul Didier Male, de cetățenie franceză, privind un depozit de deșeuri din Bois du Roi. În numele petiționarului ia cuvântul domnul Jean-Claude Batillon. Îi dau cuvântul pentru 5 minute pentru a prezenta această petiție. Vă rog. Madame la Présidente, Mesdames... Doamna președinte, domnilor și domnilor, Bois du Roi este un spațiu natural remarcabil compus din uh, specii vegetale rare, cum ar, rare, cum ar fi iarbă pe nisip, conform uh, sitului Natura 2000, Există mai multe specii protejate pe aceste spații uh, nisipoase și mai multe specii de uh, păsări în părțile împădurite. Pe de altă parte, și mai cu seamă, acest boadiu, această pădure, este un loc uh, esențial în spațiul de biodiversitate care uh, reunește masivele forestiere din bazinul parizian cu cele din zona Ardenilor. Iată de ce acest site a intrat uh, în uh, Natura 2000 ca și pădurea picardă, purtând un nume uh, FR 221-2005, conform directivei 74 o platformă pentru concasarea betonului și pentru depozitarea de alte deșeuri este preconizată pe acest sit. Proprietarul a obținut ca acest perimetru, încadrat în Natura 2000, să nu, se intre, să nu intre în partea nisipoasă pe care el dorește să construiască proiectul 2000. Deci avem o formă de uh, arc de cert care cumva înconjoară această zonă naturală. Deci mă refer la zona de exploatare. Acest sit Natura 2000 va fi străbătut de anumite drumuri pe care vor fi uh, aduse mai, uh, mai multe sute de mii de tone de materiale pentru a fi uh, tratate sau după carză um, în pământ, băgate în subteran. Se pare că aproape 200 de camioane pe zi vor străbate acest sit Natura 2000. Acest proiect este incompatibil cu conservarea speciilor de păsări pentru care a și fost creat acest loc Natura 2000, dar mai cu seamă proiectul și traficul rutier aferent vor uh, distruge definitiv legătura biologică care leagă pădurile Armonville de pădu- de pădu- și pădurea Reț. În 2012 a avea avut loc un, uh, o expertiză științifică de către un cabinet uh, MBE foarte cunoscută, compusă din biologi și oameni de știință și ei confirmă că uh, pădurea în care, străba, în care își uh, au uh, sălașul diversi mistreți, dar și alte specii, inclusiv de amfibieni. Această pădure, deci, va fi afectată și aceste specii vor pierde anumite rute naturale dacă acest proiect va vedea lumina zilei. Articolul 10 din Directiva 47 din 1992 uh, vorbește despre acest gen de proiecte uh, protejate. Însă proiectul acesta de față nu a fost stopat. Iată de ce atragem atenția Comisiei Europene cum că acest articol 10 și articolul 18.2 din directiva 92-43 uh, nu sunt respectate și sperăm astfel ca și această zonă uh, de pădure să fie astfel salvată. Vă mulțumesc. Grazie a lei, quindi do la parola adesso al... Vă mulțumesc, dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnului Zambrichi. Încă nu am primit un răspuns de la Comisie în legătură cu acest punct, de aceea așteptăm cu nerăbdare intervenția pentru a clarifica poziția Comisiei Europene. Uh, thank you very much. Basic... Mulțumesc. O um, astfel de instalație este întotdeauna controversată pentru că este asociată cu riscul uh, de efecte negative asupra vecinătății, asupra naturii din jur. De aceea, uh, construcția și uh, funcționarea corectă a sitului poate minimiza aceste riscuri. De obicei, e nevoie de o analiză de la caz la caz și, din acest motiv, legislația europeană dă doar linii directoare generale pentru um, astfel uh, de uh, depozite de deșeuri, uh, spunând că um, evaluarea de risc trebuie aprobată de autoritățile statului membru și orice risc care nu poate fi uh, evitat trebuie compensat. Bineînțeles, dacă permisul de construcții și de exploatare uh, este emis încălcând legislația europeană, Comisia poate să acționeze um, în justiție. Din câte știm noi, în acest caz, nu s-a luat o decizie încă în legătură cu acest uh, depozit de deșeuri și se va face o evaluare de impact asupra mediului în care vor fi evaluate toate riscurile legate de Natura 2000. Și în absența acestei autorizații, în acest moment, în această fază, nu putem să constatăm o încălcare a legislației europene. Dar după ce vom primi, dacă primim informații suplimentare care arată că s-ar putea ca legislația europeană să fie încălcată, bineînțeles vom acționa în justiție. Mulțumesc! Thank you. The floor... Mulțumesc. Are cuvântul domnului Turgais. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi citi o intervenție a colegului meu, Filip Bulon, care nu este prezent azi voi citi acest text în franceză, dacă îmi permiteți. Doamnă președinte, dragi colegi, salut venirea unui reprezentant al Asociației Semnatare la propunerea mea a petiției 1441. Am cerut abordarea acestei petiții în urgență și la sfârșitul săptămânii trecute am aflat că este pe ordinea de zi a Comisiei astăzi dar eu trebuie să merg în Etiopia uh, pentru uh, grupul UEACP. Din păcate nu am putut uh, să-mi schimb programul și regret faptul că nu am fost informat mai devreme că a, se discută astăzi această petiție. Sprijin această petiție pentru că e vorba de un proiect care prezintă riscuri pentru mediul nostru local, riscuri pentru un uh, proiect uh, Uh, de mediu pe care îl sprijin de 10 ani. Și uh, lucrările pentru aceste pozii de deșeuri trebuie să înceapă în 2014 de respectându-se directivele europene. Proiectul de depozit de materiale din construcții nu permite dezvoltarea proiectului meu de um, cale verde Ehm, deșeurile inițial trebuia să vină pe cale ferată până la o platformă eh, situată în pădure, în pădure care face parte din Natura 2000 și apoi eh, de acolo eh, deșeurile ar urma să fie transportate cu camionul până în, până în depozitul de deșeuri în calitate de ales local, care mă ocup de amenajarea teritoriului și în calitate de persoană publică asociată în cadrul unui studiu de impact de mediu, am Îmi pare rău că nu am putut uh, studia toate componentele acestui proiect al unei societăți care permite compensări de mediu. Aștept cu nerăbdare un document oficial și uh, mă, sunt îngrijorat de faptul că încă el nu există. Poate că vom putea aici să anticipăm problemele și să alertăm pe protagoniști. Oricare va fi propunerea Comisiei Europene, cer ca această petiție să rămână deschisă și comis, cer Comisiei să ceară un document oficial în legătură cu acest proiect, așa cum va fi el supus evaluării de mediu acest uh, proiect îngrijorează populația locală și perturbă un proiect uh, de mediu ambițios, Calea Verde, pentru că rețeaua căilor ferate franceze, proprietarul proiectului, dorește să promoveze proiectul său de exploatare de linii feroviare, care și el poate să aducă prejudiciu unei zone Natura 2000 și proiectului de cale verde și um, afectează un biocoridor și o zonă naturală de interes uh, ecologic uh, din punct de vedere al faunei și al florei. Cer deci uh, ca această petiție să rămână deschisă și vă mulțumesc. Thank you, Mr. Yar. frau Vorsitzende. ich kann mich äh, der meinung meines kollegen Mulțumesc. Doamnă președinte, vreau să spun că sunt în asentimentul intervenției transmise de domnul Boulan. Aici, la Comisia PETI, suntem interpelanți deseori privitor la acest gen de subiecte. Avem aici, de fapt, două tipuri de probleme. Pe de o parte, procedurile care afectează zonele noastre protejate și, pe de altă parte, atunci când avem proiecte de construcții, dintr-o dată, uh, uităm de aceste zone naturale protejate. Iar Comisia porește de la ideea că, de fapt, lucrurile se desfășoară în mod corect și câtă vreme nu s-a identificat pe o problemă, asta înseamnă că statele membre respectă zonele protejate, dar de fapt ne dăm seama că nu așa stau lucrurile și din potrivă statele membre cam fac uh, ce le este pe plac și dacă doresc să construiască într-o zonă protejată, ei bine, vin cu proceduri și cu măsuri, măsuri de compensații de diferite tipuri. Mai multe petiții au fost primite aici la noi, la PETI, foarte asemănătoare cu cea de astăzi. Atunci când avem de-a face cu zone naturale protejate, trebuie să spunem statelor membre că trebuie să respecte măsurile respective de protecție. Și tocmai unii spun că această dezbatere este una ce ține de trecut. Nu trebuie să discutăm de acest gen uh, de lucruri. Uh, natura, mama natură are și ea cursul său. În fine, cred că trebuie să lăsăm această, deschis, această petiție deschisă, să cerem Franței mai multe date și, în al treilea rând, să nu permitem să se acorde permise de construcție așa de repede, pentru că după aceea este prea, după aceea este prea târziu, deci trebuie cumva să acționăm în amonte. Iată de ce cer comisiei să uh, strângă mai multe date înainte de a se exprima. Mulțumesc, domnule Iar. Parola al. Uh, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, um, așa că dau cuvântul reprezentantului petiționarului pentru a reacționa într-un minut. Vreau doar să fac o precizare. Atunci când calea ferată a trenului de mare viteză TGV între Paris și Bruxelles a fost construită, s-a preconizat uh, un pasaj pentru faună, un coridor, pentru că se știa pe unde trecea această linie ferată cu o lățime de 80 de metri, cea mai mare de acest gen din Franța și probabil și din Europa. Iată cât de important este acest biocoridor. Iată de ce ar fi pur și simplu dezastruos ca acest gen de coridoare să fie cumva uh, distrus de proiectul respectiv. Mulțumesc! Grazie, il, uh, sicuramente il percorso. Mulțumesc, cu siguranță. Parcursul acestei petiții nu se poate întrerupe astăzi. Trebuie să păstrăm această petiție deschisă și sper că Comisia Europeană ne va da indicații suplimentare în curând. Discuția de astăzi în legătură cu acest punct redeschide un subiect cunoscut comisiei noastre, de care ne-am ocupat chiar în cadrul unei, unui aviz pentru Comisia de Mediu. E vorba de um, rapiditatea cu care reacționează Comisia Europeană, care neori ne spune că nu poate să intervină pentru că încă nu s-a încheiat procedura de autorizare de la nivel național și, pe de altă parte, uh, se pune o problemă de care cetățenii se plâng și noi suntem de acord cu ei, cel puțin din punct de vedere teoretic, când intervine comisia mm, dacă procedura nu a fost făcută conform uh, regulilor, e prea târziu. Și, practic, nu, noi nu mai putem da răspunsul pe care dorim cetățenilor. De aceea, cu am făcut avizul pe care tocmai l-am menționat, sperând că mesajul nostru ajunge la comisie pentru că ea să intervine pentru a schimba lucrurile, pentru că aceste lucrări, aceste colab această colaborare, această participare a cetățenilor la activitatea cetă instituțiilor europene să nu fie fără niciun rost. Deci, așteptând să se ia decizii în legătură cu acest proiect, uh, petiția rămâne deschisă. Mulțumesc încă o dată reprezentantului petiționarului și închei aici acest punct și trec la punctul următor de pe ordinea de zi. La punctul 18 avem un număr mare de petiții. Avem petiția 1194 2013 adresată de Lidia Paneto. Avem petiția 1574 2013 adresată de Pascoale Calzeta. Petiția 1713 adresată de deputații Alfredo Pallone, Bertoia, Colino Barcoloții și Cancian petiția eh, doamnei Laura Pasetti, petiția domnului Luigi Buchi a fost înregistrată petiția 2330 a deputaților Angelii și Antonioții. Toate aceste petiții au ca obiect gestionarea deșeurilor în regiunea Lazio identificarea de, uh, depozitelor de deșeuri uh, și uh, modul în care au fost stabilite care depozite de deșeuri vor fi închise. Dau cuvântul mai întâi doamnei Lidia Paneto pentru prima petiție. Sunt avocatul Bafonicov, semnatar al petiției și mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici pentru că ne-au permis să discutăm din nou acest subiect atât de important și delicat uh, cum este uh, cel al depozitelor de deșeuri periculoase și nepericuloase, care astăzi în continuare este la ordinea zilei în Italia și mai ales la Roma. Numărul petițiilor discutate astăzi pe acest subiect este uh, un simbol în acest sens. Uh, colectarea diferențiată deșeurilor nu funcționează. La Roma o zi merge și cinci zile nu merge. Toate deșeurile netratate încă ajung astăzi în totalitate în depozitele de deșeuri. În ciuda normelor europene și italiene, care Italia uh, trebuie să transpună normele europene, bineînțeles. Și aceste probleme administrative au creat uh, o situație paradoxală în aplicarea dreptului european și italian s-a creat o situație de urgență în domeniul deșeurilor, cu consecința inevitabilă de a se numi un comisar special pentru deșeuri. Domnul Gofrezo Sotile, din cauza acestui imobilism instituțional, în ciuda legii europene și italiene, și astăzi se agravează o situație deja urgentă și trebuie clar să se justifice um, găsirea unui nou uh, sit pentru un depozit de deșeuri. Dar nu s-a făcut un studiu de caz, nu s-a făcut niciun fel de anchetă tehnică. Uh, nu s-a implicat niciun fel de minister sau organ competent pentru identificarea unor noi situri. Um, pentru a înlocui uh, depozitul de deșeuri de la Malagrota. Problema depozitului de deșeuri de la Malagrota nu a fost rezolvată și uh, atenția uh, a fost, uh, nu, nu mai este asupra uh, depozitului de la Malagrota pentru că au fost alese alte situri uh, cum ar fi cel din localitatea, Falcon, Falcon, din localitatea Falconiana. Dar aș dori să vorbesc puțin despre Malagrota, această zonă, acest cartier, acest teritoriu enorm din Roma trăiește o situație de abandon și degradare care prezintă un risc pentru sănătatea publică. Uh, Uh, entitățile competente, administrația publică, nu fac decât să-și paseze responsabilitatea și anume cine trebuie să pedesească, cine trebuie să compenseze, dar um, nu fac decât, deci, să-și paseze responsabilitatea pentru a, în legătură cu cine trebuie să intervină. Este evident că uh, și funcția domnului Sotile Uh, care ar trebui să respecte normele naționale și uh, europene uh, nu se achită de sarcina sa și, acest comis, și funcția comisarului extraordinar este împotriva soluțiilor alternative indicate de legea europeană 98-2008. La Roma, dar în Italia în general, nu s-a ă, inițiat nici o activitate de preventivă, nu se face reciclare sau dacă se face, se face foarte prost, nu se recuperează nimic din deșeuri pentru ă, a crea energie. Ă, practic este blocată producția de, de energie din deșeuri. Se încalcă mai multe articole din reglementările europene și se pune astfel în uh, uh, pericol sănătatea oamenilor. Nu se recuperează nimic din deșeuri și nu există un program de prevenire a deșeurilor. Se identifică un nou sit și din când în când populația um, din jurul acestor situri se agită și încearcă să suspende aceste activități. Asta s-a întâmplat în august în acest an pentru um, depozitul de deșeuri de la Falconiana, unde întreaga populație s-a mobilizat pentru a evita uh, deschiderea acestui sit. Uh, și în fața acestui activism al populației ne confruntăm cu imobilismul comunei Roma în persoana uh, primarului, dar și regiunea și uh, comisarul Sotile, care au identificat doar un sit, dar nu au făcut după aceea nimic. Noul sit identificat este gestionat de societatea uh, Ecofem și este în cartierul Falconiana. Identificarea acestui sit, după părerea mea, și, din, și după studiile făcute în ultimele luni, prezintă mai multe probleme. După cum vedeți pe hartă, um, acest depozit uh, de deșeuri va trata deșeuri periculoase și nepericuloase. Este deja autorizată din 2003. În 2010, deci recent, zona a fost supusă așa numite obligații bondi, adică nu se permite punerea de panouri fotovoltaice, dar se permite să se facă acolo depozite de deșeuri. Această uh, Zona este importantă pentru peisaj și pentru mediu, pentru că Există acolo cursuri de apă, este aproape de aeroportul Roma Ciampino, la 5 km pe drum, nu uh, direct. La puține sute de metri de uh, părți locuite, aproape de un parc, uh, de uh, nu la câțiva kilometri, ci la câteva sute de metri. Și Uh, se poate ajunge foarte greu pe acest sit, adică străzile de acces fac subiectul uh, uh, unui tranzit redus, restricționat pentru vehiculele de peste 16,5 tone. Nu se înțelege cum s-a reținut acest sit, pur și simplu. Și dacă asta nu ar fi suficient, trebuie acordată atenție a societății care trebuie să gestioneze acest um, depozit de deșeuri, Ecofer. După cum vedeți pe aceste slide-uri, Ecofer este formată din zeci și zeci de societăți unite între ele prin sistemul societăților fiduciare și uh, în trusturi. Astfel nu se permite să se identifice care sunt uh, uh șefii, directorii acestor activități. Uh, lipsește complet transparența și imparțialitatea. Se favorizează chiar un fenomen de uh, infiltrații mafiose în uh, acest sistem, uh, așa cum știm că, că acestea sunt la ordinea zilei în acest tip de sisteme. Cei asociați uh, și administratorii acestor societăți uh, au fost, destinat, au fost uh, deja judecăți și condamnați pentru infracțiuni de poluarea mediului sau încă fac subiectul unor anchete pentru astfel de acțiuni. Îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult, dar în încheiere cer ajutorul acestei comisii pentru a interveni, pentru a se asigura că dreptul european și dreptul italian va fi respectat. Și administrația publică um, italiană trebuie invitată să facă uh, ce trebuie să facă și cer ca petiția să rămână deschisă. Îmi cer scuze. Mulțumesc. To welcome the, the... Mulțumesc. Urez bun venit a delegației Comisiei uh, uh, pentru Petiții din uh, Irlanda, așa cum am amintit și ieri, este o plăcere pentru noi că sunt astăzi invitații noștri și mai târziu vom uh, asculta declarația președintelui Comisiei Irlandeze pentru Petiții. Vă mulțumesc pentru prezență și trecem la următorul petiționar și trec la limba italiană. Următorul petiționar este domnul Pascoale Calzeta și îi dau acum cuvântul pentru câteva minute. Grație, grație. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor uh, membrilor comisiei. Uh, s-a spus deja că gestionarea deșeurilor în Lazio și la Roma nu respectă deloc nici normele europene, nici cele italiene. Citez Directiva 2008-98 al Parlamentului European și al Consiliului uh, care privilegiază prevenirea și reciclarea deșeurilor și nu incinerarea lor sau uh, depozitarea lor uh, în halde de gunoi. La Roma, în urma a diverse propuneri, situația de urgență în care se găsește provincia Roma nu a fost soluționată dar chiar, și chiar s-a agravat. La Roma s-a identificat localitatea Falconiana ca sit pentru a se face un depozit de deșeuri pentru stocarea deșeurilor din capitală. Această decizie a fost luată pe 8 august 2013 la o întâlnire la care a participat ministrul mediului, Andrea Orlando, președintele regiunii Lazio, Nicola Zingaretti, primarul Romei, Ignacio Marino, care a, au dat comisarului special Sotile um, sarcina de a verifica aspectele tehnice și logistice ale acestui sit. Această decizie a uh, agitat populația uh, care s-a mobilizat împotriva um, folosirii acestui sit pentru depozitul de deșeuri. Um, cetățenii, cetățenii au găsit ecou și în Parlamentul Național, uh, unde uh, diferite acte au fost transmise ministerelor competente. Toți miniștrii care au primit aceste scrisori au repetat că nu au fost, nu, că comisarul Sotile nu le-a cerut avize. Ministrul Moavero a declarat că uh, nu a fost consultat. Nici uh, ministrul afacerilor interne a declarat că nu a fost consultat de comisarul Sotile în legătură cu uh, proprietarii sitului. Ministrul Bunurilor și Activităților Culturale, Brai, a declarat că nu a fost consultat, consultat de comisarul Sotile în legătură cu aspectele de mediu și a amintit că um, depozitul de deșeuri urbane, chiar tratate, este incompatibilă cu uh, obligația bondii de uh, mediu în zonă. Ministrul Rolenzin a repetat că nu a primit nicio solicitare de evaluare de impact sanitar pentru um, depozitul de la Falconiana. Ministrul de Giromano al Agriculturii și acolo se află multe întreprinderi agricole, a repetat că niciodată nu i s-a transmis o solicitare în acest sens. Nici ministrul Orlando, care a declarat, a, a declarat că nu a primit niciun proiect pentru a da acces rutier la un depozit de deșeuri. Acestea au fost de declarațiile făcute de ministri în Camera Deputaților. Deci, comisarul Sotile a acționat cu o superficialitate uluitoare. În ceea ce privește dificult... a declarat chiar că în ceea ce privește dificultățile de uh, circulație nu sunt probleme, dar pe acele străzi există o, o interzicere uh, a circulației vehiculelor grele pe care nu le respectă nimeni și poate nici uh, camionele care transportă gunoiul nu vor respecta aceste uh, această reglementare. Situația este intolerabilă. Ehm, deciziile care sunt luate au consecințe negative asupra cetățenilor. De aceea am depus această petiție și cerem intervenția Parlamentului European pentru a verifica modul în care reglementările UE în domeniul gestiunii gestiunilor sunt aplicate am cerut uh, intervenția uh, Parlamentului European pentru a evalua situația de la Falconiana și pentru a asigura cetățenii în legătură cu aplicarea corectă a normelor comunitare. Cer, deci, instituțiilor europene și mai ales reprezentanților Parlamentului European să sprijine această petiție și să contribuie concret pentru a exista o vizită a inspectorilor europeni și cu un mandat de control asupra procedurilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Laura Pazetti. Buongiorno, egregio signor Presidente, signori membri. Mulțumesc, doamna președinte, stimați eurodeputați, membrii acestei comisii cu această petiție sprijinită de, de asociația mea și de cetățenii din Falconiana, a fost adusă cunoștinței dumneavoastră situația creată și care continuă să se deterioreze în legătură cu posibilă folosirea a um, depozitului de deșeuri la Falconiana ca uh, alternativă și consecință a închiderii sitului de la Malagrota. În ciuda rezistenței cetățenilor, uh, uh autoritățile italiene consideră că uh, depozitul de la Falconiana poate fi folosit, în ciuda efectelor negative directe asupra mediului și asupra peisajului. În legătură cu aplicarea directivei uh, europene, uh, în direct, uh, nu s-au verificat uh, condițiile locale de acceptabilitate. Pe lângă cele deja menționate, aș dori să adaug uh, și uh, producția agricolă și alimentară uh, de produse agricole cu origine protejate sau uh, bio. Și există un risc seismic de a doua categorie în această zonă. La Falconiana există o serie de aspecte critice Uh, care interzic realizarea acestei uh, deșeuri, acestor depozite de deșeuri. Există norma Bondi, dar și uh, proximitatea unei rezerve naturale, parcul de la Malafedi, dar și um, caracteristicile terenului pentru că de acolo își trage apele un afluent al Tibrului. Există de asemenea sulf în zonă uh, și aceste concentrații uh, au fost constatate în zonă. Există locuințele a mii de cetățeni, dar și situri arheologice, un, episc uh, un episcopat, o școală mare, întreprinderi importante și eliminarea uh, depusului de deșeuri FLAF uh, uh, singura din, pe teritoriul regional. Accesibilitatea cartierului este deja critică. Și deja aceste artere rutiere sunt inadecvate unei circulații suplimentare, mai ales de camioane mari. în Italia ar trebui să se folosească principiul precauției, conform articolului 32 din uh, Constituția italiană. Și admisibilitatea de deșeuri solide urbane în uh, depozitele de deșeuri trebuie să respecte directiva 4 3199 CE, conform căreia statele membre trebuie să prevadă că doar deșeurile tratate ajung uh, în depozitele de deșeuri. Și de aceea, așa cum a clarificat de mai multe ori Comisia Europeană, ultima dată în avizul său motivat din uh, mai 2013, în urma unui infracțiuni din 2011, în legătură cu conformitatea asitului de la Malagrota, tratarea deșeurilor uh, depozitate uh, consistă în procese care modifică caracteristicile deșeurilor pentru a reduce volumul lor și natura lor periculoase, dar evită și reduce sau reduce pe cât posibil și um, consecințele negative asupra mediului, mai ales riscurile asupra sănătății umane. În acest aviz, Comisia a observat că uh, tratarea care consistă în comprimarea deșeurilor nediferențiate uh, de depozitat uh, în depozitele de deșeuri nu este conformă um, normelor CE. Mai ales în ceea ce privește recuperarea materialelor feroase, Comisia a observat că dacă nu se face selectarea deșeurilor, nu se satisface obligația de tratare a deșeurilor prevăzute de uh, normele europene. Um, situl de la Falconiana, deci, nu posedă un sistem de tratare a deșeurilor pentru a satisface norma europeană. Așa cum nu poseda un astfel de sistem nici situl de la Malagrota pe care îl va înlocui. Ceea ce înseamnă că uh, vor fi uh, uh, îngropate foarte multe deșeuri netratate adecvat. Aș dori să adaug faptul că nu sunt clare în obținerea, uh, obținerea autorizațiilor uh, pentru um, acest uh, depozit de deșeuri. și uh, promiscuitatea cu un alt sit de deșeuri poate să creeze uh, un dezastru de mediu. Uh, există posibilitatea deschiderii unei noi uh, proceduri de infracțiuni uh, împotriva Italiei, um, dar s-a dat un decret ministerial în Italia pentru a extinde prerogativele Comisarului Special pentru Deșeuri. În acest cadru am repetat în petiția mea și cer să se verifice comportamentul instituțiilor italiene în cazul Falconiana, care um, sit gestionat cu aceeași uh, uh, atitudine neserioasă ca și în identificarea alte situri pentru a înlocui Malagrota, uh, cum ar fi Pian del Olmo și altele, Uh, care au fost după aceea uh, uh, constatate ca fiind neadaptate în urma intervenției Parlamentului European. În numele cetățenilor cer să se verifice chiar dacă acest sit este potrivit chiar și temporar. Mulțumesc. Grazie lei. L'ultimo intervento. Mulțumesc. Ultima intervenție, pentru ultima intervenție dau cuvântul domnului Luigi Buchi. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, membri ai Comisiei pentru Petiții, um, istoria rușinoasă a depozitului de deșeuri de la Cupinona, din Braciana, începe în 90. Um, primăria Romei ar fi trebuit să rezolve problema deșeurilor deja eh, cu trei ani în urmă. Făcută disponibilă în 91, eh, a depozitul de la Cupinor ar fi trebuit să primească deșeuri de la 8 comune limitrofe, dar până astăzi eh, vin deșeuri din 25 de comune. și uh, închiderea acestui depozit de deșeuri a fost întotdeauna amânată și uh, s-au succedat la gestionarea ei diverse societăți și s-a format până la urmă de către primarul din Braceanu o societate, Braceanu Ambiente, care uh, continu, a, continuă să gestioneze situl de 20 de ani ajung în această zonă deșeuri netratate și în următoarele luni vor ajunge și 20.000 de deșeuri din Roma, de la Ciampino, Fumicino și din Vatican. Dar și mai grav este faptul că pe baza unui proiect din 2012 a Braceanu Ambiente um, se prevede ca acest depozit de deșeuri să fie extins uh, cu un proiect Vaira 1 care ar putea să se ridice la până la 308 metri deasupra nivelului mării. În octombrie 2012, regiunea Lazio a dat avizul pozitiv de competitivitate cu mediul uh, pentru acest proiect, care permite dezvoltarea unui adevărat pol industrial al deșeurilor, care să includă, dincolo de depozitul de deșeuri, o centrală de biogaz și alte echipamente, fără a asculta vizul um, populației din zonă, pe un teritoriu numit uh, zonă de protecție specială, apropiată de un sit UNESCO, Cevetrii, de orașul medieval uh, Vicerii și lagul Braceanu. Societatea Bracerea Ambiente uh, spune că uh, acest depozit uh, va fi extins cu peste un milion de metri cubi. Acest lucru ne preocupă după închiderea sitului de la Malagrota, unde au mers timp de 20 de ani deșeurile din Roma. Ne preocupă acest lucru pentru că acest eveniment care ar fi trebuit să anunțe sfârșitul unui vechi model de gestionare a deșeurilor și începutul unei noi ere de respectare a directivelor comunitare s-a transformat uh, în, uh, într-o nouă uh, situație de urgență. Situație de urgență care uh, era de prevăzut de ani de zile, având în vedere um, atitudinea mai multor comune din Lazio, mai ales comuna Roma, care, în ciuda sumelor obținute de la regiune, nu își respectă obiectivele prevăzute. În urma uh, urgenței anunțată, uh, se uh, vizează un nou decret uh, ministerial care dă toate prerogativele unui comisar special pentru deșeuri din Roma, care poate să nu respecte uh, normele de mediu uh, și poate să arunce acolo orice. Acest uh, depozit de deșeuri vizitat de mm, eurodeputați pe 7 noiembrie a fost definită așa numita Malagrota săracilor. Este complet abandonată, nu se controlează intrarea. Uh, există acolo cantități enorme de deșeuri uh, care se află pe o zonă foarte mare um, toate uh, instalațiile sunt complet abandonate. Toate acestea se numesc, se, se, se întâmplă în timp ce uh, s-a depus o plângere împotriva Italiei la Curtea de Justiție pentru gestionarea deșeurilor în Lazio. În, numele asociației din zonă, Comitetului uh, No Discarica Cervetri și numele cetățenilor care au semnat petiția 1968-2013, discutată astăzi, în virtutea celor expuse și conștienți de faptul că situația de urgență, în situația de urgență, uh, ceea ce este prevăzut ca fiind provizoriu devine definitiv uh, și având în vedere preocupările locuitorilor și având în vedere studiul ERA sau regiunii Lazio, Um, care constată tumori și alte boli grave uh, în rândul populației care trăiește în apropierea unor depozite de deșeuri, vă cer dumneavoastră și Comisiei Europene uh, să clarifice uh, lucrurile așa cum sunt ele menționate în petiție. Mulțumesc pentru punctualitate și are cuvântul acum reprezentantul Comisiei, care cu siguranță este foarte bine informat de aceste situații în ciuda faptului tratării, uh, în ciuda tratării uh, petițiilor în urgență. Pentru că situația e cunoscută de mult de Comisia Europeană și sperăm că astăzi Comisia ne va spune lucruri uh, importante. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, Comisia este perfect conștientă de această situație a gestionării deșeurilor în Roma și în Lazio în general și în general în Italia. De ceva vreme încoace încercăm împreună cu autoritățile italiene să găsim soluții pentru a rezolva această situație. Știm problematica, am uh, studiat petiția și cred că soluția este adoptarea unui plan uh, propriu-zis de gestionarea deșeurilor, așa cum se întâmplă și în alte părți în Europa. Italia, de fapt, a făcut acest lucru, inclusiv comuna regiunea Lazio, însă acum el trebuie să fie pus în aplicare, pentru că deocamdată a rămas numai pe hârtie. Situația ține una legată de gestionarea spațiului disponibil. Nu excludem uh, posibilitatea de deschidere a unor noi uh, situri de depozitare pentru că s-ar putea să fie singura soluție, deși, bineînțeles, nu este cea mai bună. Situația este extrem de gravă, mai cu seamă în Lazio. Cu toate acestea, Comisia consideră că statele membre au marja de manevră disponibilă conform legislației UE când vine vorba de alegerea metodei adecvate pentru a rezolva problema respectivă. O soluție este, deci, depozitarea de deșeuri, iar Malagrota este exact ceea ce s-a întâmplat ca și soluție. Suntem de acord cu petiționarii în sensul că trebuie să găsească o soluție optimă. Malagrota durează deja de ceva vreme încoace. Ea trebuia să fie închisă de ceva vreme încoace, de câțiva ani încoace. Există mai multe posibilități eh, de a deplasa această soluție spre falconarea sau cu Pinora, însă conform prerogativelor sale, Comisia nu poate să intervină numai dacă are dovadă cum că instalațiile de gestionare a deșeurilor, cum ar fi cea de, de față, au fost autorizate să funcționeze în lipsa permiselor de mediu, etc., aferente. Așa cum s-a spus și mai devreme, procedura de autorizație efectiv ține de autoritățile naționale competente. Comisia nu poate să intervină decât uh, atunci când cerințele din legislația europeană, cum ar fi consultări publice adecvate sau studii de impact uh, bune, nu au fost, să zicem, efectuate. Noi încă n-am primit astfel de dovezi, așteptăm astfel de date la comisie și cât privește situația de după Malagrota, am analizat cu atenție dosarul și în acest caz Comisia a mai spus că trebuie aplicate directivele IPPC, uh, directiva cadru și așa mai departe. Deci trebuie aplicată această legislație așa cum trebuie. Uh, Italia, autoritățile regionale sunt conștiente de această situație. În continuare, uh, încercăm să vedem ce soluții vor fi găsite pentru gestionarea deșeurilor, eventual prin depozitul de eșeuri, dar dacă se constată neconformitate, încălcare, atunci bineînțeles că vom uh, acționa cât privește procedura de încălcare deschisă împotriva Italiei, în cazurile Malagrota, de fapt cazul Malagrota a fost închisă, dar în ce privește Lazio în general, ei bine, această procedură nu este de actualitate. În sensul că acest caz care vizează tratarea neadecvată a deșeurilor înainte de a fi puse în depozitul deșeuri, e bine, acest caz este pendinte acum la Curtea de Justiție, deci nu putem încă să ne pronunțăm. Bineînțeles, v-am spus că așteptăm orice fel de dovezi care să ne arate dacă, într-adevăr, încălcare, uh, există încălcare. Cooperăm în acest sens cu autoritățile italiene, dar, bineînțeles, conform uh, de legislația UE, nu putem să intervenim așa de, de vreme în cursul acestui proces. Și dacă atunci când sunt alese locațiile pentru aceste depozite, ei bine, ă, totul depinde de fapt de autoritățile naționale și de legislația națională. Mulțumesc foarte mult! Acum putem deci să începem dezbaterea. Doamna Auken. Această poveste este o poveste fără sfârșit și cred că mulți petiționari și cetățeni, nu numai în Lazio, dar și în Campania și în alte locuri uh, care urmăresc uh, situația, sunt foarte surprinși că nu se mișcă nimic, totul s-a blocat. Chiar dacă această poveste continuă, uh, uneori comisia reacționează și alteori nu. Am avut o misiune de verificare la fața locului anul trecut și am auzit despre acel pact de la Roma care ni s-a prezentat cu foarte multă mândrie atunci. Și avem așa cumva senzația că ni s-au spus niște lucruri, dar că nu s-a schimbat nimic. Situația este tot timpul aceeași, practici ilegale, deschiderea de depozite și de grob de gunoi ilegale, cetățenii nu sunt responsabilizați, nu sunt implicați, nu sunt invitați să trieze deșeurile. Și este așa un fel de impresie generală acum că situația uh, nu s-a schimbat deloc uh, și, de fapt, uh, nu știu ce crede Comisia, dar noi credem că situația chiar s-a uh, înrăutățită. Ce crede Comisia atunci când cetățenii vin și ne spun, ne trag de mânecă, cum că directivele nu sunt aplicate? Ce credeți dumneavoastră? Și vreau să spun aici, așa, în fața petiționarilor, că uh, pur și simplu uh, trebuie să fim foarte atenți. Această situație nu poate să mai continue. În Danemarca am avut niște experiențe foarte proaste, în sensul că am practicat și noi la un moment dat uh, combustia deșeurilor uh, <clears throat> și este clar că a fost o soluție prostească. Nu trebuie să repetăm și în acest caz acest gen de metode, ci trebuie să ne gândim la ceva mult mai uh, modern, mai actual, economia circulară, reciclare, striere și așa mai departe. Dar este așa destul de alarmant că comisia vine din nou cu aceleași texte, chiar dacă de la bun început ni s-a spus că era vorba de, de urgență. Comisia spune totul este în regulă, totul este legal. Și uitați, e o, e o situație în care uh, nici măcar primarul nu putea să meargă la fața Uh, locului. Și asta pentru că se presupunea că e o situație de urgență la Malagrota. Și asta a fost acceptat de către comisie în mod uh, tacit. Așadar, uh, când vorbim despre diverse locații și diverse povești, este aproape absurd să le invoci, însă în condițiile în care, practic, nu s-a schimbat nimic. Bun, s-a închis Malagrota, însă au apărut alte, alte și alte locuri de depozitare ale deșeurilor. Și pur și simplu acceptăm asta cu ochii închiși, fără niciun fel de precauții. Și vreau să vă întreb, chiar credeți comisia că putem să o luăm de la capăt, de la zero, să facem tabula rasa sau să avem noi proceduri și cred că în toate aceste cazuri ar trebui ca cetățenii să participe. Așa, asta au stat lucrurile și asta a fost problema în uh, campania, în Lazio, la Roma. Dacă nu includem vocea cetățenilor, nu vom rezolva niciodată problemele. Și cred că aici noi suntem așa o comisie cetățenească și insistăm asupra acestei participări cetățenești. Și cred că, uite, am putea să ne gândim uh, la o soluție. Am văzut ce s-a întâmplat uh, în aprilie. În aprilie parcă lucrurile începuseră să se miște. În orice caz, trebuie să punem accentul pe transparență de plin, astfel că toată lumea să știe ce se întâmplă acolo și nu să se invoce diverse măsuri de urgență militare și așa mai departe n-aș folosi cuvântul criminalitate pentru că poate că este un pic cam dramatic, dar să știți că era vorba de ceva învăluit în, în, în, în secret și asta sub acoperirea legislației. Mulțumesc foarte mult. Vă rog frumos, colegi, dragi colegi, să nu fim um, mai uh, vorbăreți decât petiționarii înșiși, pentru că avem o dezbatere lungă. for... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc petiționarilor pentru prezentarea făcută. Tot auzim de această situație de urgență și se pare că în Italia situațiile de urgență um, implică crearea unor comisii, de comisii speciale, unor comisari speciali. Nu e prima oară când auzim acest lucru. În ultimii ani, uh, același nume tot reapare. Este numele acestui uh, comisar de urgență, Sotire. L-am întâlnit anul trecut în cursul misiunii noastre și a reieșit clar faptul că dumnealui are o competență foarte largă în intervențiile sale în ceea ce privește situațiile de urgență în domeniul deșeurilor. Întrebarea mea se referă la următorul lucru. Acest lucru este legitim din punct de vedere democratic? Uh, și nu mă refer aici doar la directiva cadru privind deșeurile, ci și la cadrul democratic în general. Apare acest comisar de, pentru situații de urgență care intervine în contexte, în situații unde ministerele sau uh, parlamentul ar trebui să aibă competență. Așadar, eu mă întreb cum se poate așa ceva în Europa, într-un sistem democratic, uh, și uh, în conformitate cu normele noastre de răspundere normale. Apoi aud că și Comisia revine asupra acestor planuri de tratare a deșeurilor. Am văzut acest lucru și la Napoli, însă de obicei acest lucru se întâmplă după ce a apărut situația de urgență. Se fac aceste planuri nu putem așadar să fim mai proactivi, mai degrabă, să fim acolo, să rezolvăm aceste situații înainte să fie făcute aceste deșeuri, aceste depozite de gunoi, mai degrabă decât să încercăm să rezolvăm uh, lucrurile după ce deja se emană vapori uh, de tot felul de gaze din aceste depozite de deșeuri. Înțeleg că mm, în ceea ce privește incinerarea deșeurilor, am văzut că aceste lucruri se, s-au mm, extins de la campania, la Lazio și așa mai departe. Se pare că se întâmplă în continuare. Așadar, întrebarea este cum de cetățenii n-au niciun cuvânt de spus aici? De ce ei au ajuns mm, la noi cumva în această fază finală? Nu putem cumva să-i ajutăm să uh, intervine mai devreme, să mutăm legislația, să, să o facem să vină mai în amonte? Mulțumim, doamnă Merchis. Are cuvântul colegul Palone. Ma, eu ascult. Mulțumesc, doamnă președinte. I-am ascultat pe toți colegii. Sunt de acord cu ei, dar aș dori să revin la problema principală, și anume cea de la Falconiana, pentru că dezbaterea în legătură cu mediul în Italia e minunată sunt de acord cu dumneavoastră, a fost mult laxism acolo, dar riscăm să, obli- să, să, să uităm subiectul specific de astăzi am impresia că citesc procesul lui, Casca, lui Kafka aici. <laughs> Sau n-am înțeles ce se spune, sau din potriva, am înțeles prea bine. Care e problema? În momentul în care dau permisele autorităților italiene, uh, fac ce fac și noi apoi uh, încercăm să reacționăm. Eu am uh, cer, înainte de, de, de ședința Comisiei pentru Petiții, eu, în calitate de deputat, am transmis o întrebare Comisiei Europene. Am întrebat, comis, am pus trei întrebări principale Comisarului pentru Mediu în legătură cu Falconiana, în legătură cu verificarea că s au prevăzut tratamentul deșeurilor uh, solide urbane uh, de depozitat în depozitul de deșeuri conform normelor europene. În al doilea rând, uh, verificarea um, protejării mediului și consultarea cetățenilor. Și în al treilea rând, gestionarea deșeurilor din Roma pe baza normelor europene. Noi nu dorim o Europa birocratică, Dorim o Europa care să fie prezentă, pentru că uh, Europa trăiește momente dificile. Și ce îmi răspunde mie comisarul? <laughs> Veți înțelege de ce am vorbit de procesul lui, Cas, lui Kafka din aur. Comisarul Plotocinic mi-a răspuns. În cadrul procedurilor de infracțiune, în legătură cu uh, halda de deșeuri de la Malagrota. Deci el vorbește despre Malagrota. Spune că regiunea Lazio nu dispune de capacități suficiente pentru tratarea mecanică și biologică a deșeurilor. Se deduce deci că Comisia Europeană s-a exprimat, um, a, a, a transmis observații regiunii Lazio și a evaluat posibilitatea tratării acestor deșeuri. Deci noi nu trebuie să așteptăm să construiască altceva pentru a spune deja lucruri care au fost puse în întrebarea mea. Este un adevărat proces um, de, de tip Kafka aici. Dacă Maragrota nu respectă condițiile necesare, există deci o problemă, doamnă președinte. În regiunea Lazio există o problemă legată de tratarea deșeurilor pentru că altfel se tot spune că Europa nu există, că Europa e birocratică. Eu sunt pentru Europa, vreau să fiu în Uniunea Europeană și doresc să existe reguli corecte, juste, care să-i apere pe cetățeni. Continuăm uh, cu răspunsul comisarului. Vă spun eu ce îmi răspunde comisarul. În unele uh, depozite de deșeuri din Lazio, deșeurile nu sunt tratate în mod adecvat înainte de a uh, fi aruncate în uh, depozitele de deșeuri și nu se respectă norma europeană în legătură cu um, transformarea deșeurilor. Deci, aceasta este problema. Nu putem să continuăm să așteptăm să se construiască aceste instalații și apoi să vedem, pentru că Asta nu depinde de, de, de Europa, ci de guvern, de regiune și așa mai departe. Și apoi Europa verifică și răspunde același lucru. Ce mai spune comisarul? Nu se respectă anumite norme ale Uniunii Europene, dar aici nu se respectă nimic. Și continuă, Comisia nu poate să intervină. Iată ce spune. Nu poate să intervină în decizia autorităților italiene decât dacă se poate dovedi uh, că autorizația a fost dată încălcându-se dispozițiile europene. Iată, este o pagină din Kafka. Mă opresc aici, doamnă președinte. În primul rând se spune că nu există echipamente uh, de tratare deșeurilor uh, și după aceea mi se spune ce mi se spune. Eu aș dori ca Comisia pentru Petiții să meargă la Falconiana să vadă cum arată lucrurile acolo în Lazio și să deschidă un dosar în legătură cu regiunea Lazio. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Angelili. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, mă ridic în picioare, dar am multe documente. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegilor colegilor Antonioți și Palone, cu care facem echipă, dar pe lângă petiționari Laura Pazeto, Calțite și Buchi doresc să mulțumesc tuturor celor care au venit azi aici, care nu vor lua cuvântul astăzi, dar eu uh, voi vorbi în numele lor. Uh, Um, alături de colegii Paloni și Ți Doresc să mulțumesc comisarului din uh, Paniano, um, consilierului din Adispoli, Alessandro Grando, doamnei uh, Franco Așuto, domnului stefaneli de la uh, Parcul Regional Braceano, Comitetului Braceano Stop Discarica, um, doamnei Orsini, consilierilor din municipiile Bonelli și Napoli, și multor altor uh, organizații. Ambrosetti, mi fermo. Mă opresc aici și doresc să spun că acesta este a ena audiere pe această temă. Acum un an uh, am făcut chiar o deplasare extraordinară, un fel de comisie de anchetă uh, pentru a studia situația deșeurilor în regiunea Lazio și mai ales la Roma. Este inutil să citesc toate directivele, eh, pentru că colegul Palone a spus suficiente lucruri. Adevărul este că s-a depus o plângere împotriva Italiei la Curtea de Justiție eh, din cauza situației deșeurilor din Lazio. Exist, au trecut ani de zile, decenii chiar, uh, și un comisar și, uh, corectați-mă dacă greșesc, uh, a, comisarul a identificat în ultimii doi ani șapte situri provizorii, Tivoli, Pian de Ormo, Monti de Lortaciu, Franconiana, Cupinoro și altele, câte vreți. Este clar că situația este inacceptabilă pentru că de la un sit provizor la altul nu se găsește un sit definitiv. Uh, și se continuă cu această situație de urgentă și se calcă în continuare în, picioare drepturile cetățenilor, drepturile teritoriilor, încărcându se um, normele comunitare um, pentru a se apăra mediul uh, sau peisajul. Să nu vă mai vorbesc de consultarea cetățenilor, absolut inexistentă. Cetățenii au putut doar să manifeste pentru că nu au fost consultați deloc oficial. Dacă cineva are dubii, spun Comisiei Europene. Mai întâi, colegul Palone uh, a citat procesul lui Kafka. Poate am putea cita și uh, Alice în țara minunilor Comisiei Europene, pentru că noi continuăm să facem, să punem întrebări uh, uh și altele, dar situația e clară. Eu am fost la Cupinoro, uitați, cum arată depozitarea deșeurilor uh, acolo fără a fi tratate. Am văzut cu ochii mei. Deci arăt și Comisiei Europene dacă nu știe care este situația. Se încalcă toate directivele europene. În ceea ce privește Falconiana, din păcate avem doar fotocopii uh, alb-negru, dar iată, aceasta era situația acum câțiva ani. Deci, un sit foarte mic care a devenit, iată ce a devenit. Cu ce autorizații? Apoi, să vorbim despre amasalaria pe care președintea noastră o cunoaște bine. Un sit uh, identificat acum 20 de ani și folosit în ultimii ani. În ceea ce privește Amasalaria, nu se poate face nimic. Dar uh, miroase, există mirosuri în fiecare zi care pun în uh, pericol sănătatea cetățenilor, mai ales copii și bătrâni. Și nu pot uh, să vă arăt cum miroase, pentru că mirosul îi deranjează pe cetățeni. Aceste mirosuri sunt groaznice. Închei spunând că ne-am săturat să se de aceste jocuri. Cetățenii au dreptul să primească răspunsuri. Ă, dacă Europa e prezentă, să facă ceva și ceva concret. Mulțumesc, doamna Angelili. Domnul, domnule Antonioții, vă rog ă, să luați cuvântul și dumneavoastră vă rog să nu mă ridicați postere și să nu uh, ne sugerați nici altfel care sunt mirosurile în zonă. Doamnă președinte, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost de acord să tratați în procedură de urgență aceste situații de la Falconiana care, bineînțeles, uh, se situează într-o situație mai amplă, mai, mai largă a deșeurilor. Situație alarmantă în Italia și în regiunea, în, în uh, situație alarmantă în Roma și în regiunea Romei. Deci vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, mulțumesc și reprezentanților cetățenilor, reprezentanților uh, asociațiilor care au venit la Bruxelles pentru a vă vorbi despre ce se întâmplă în capitala țării mele și mai ales în zona falconiană. Eu trebuie să vă spun sincer, doamnă președinte, că pentru mine e groaznic să fiu aici și încă o dată să fac apel la Parlamentul European, la Comisia Europeană, la, la Comisia pentru Petiții, pentru că nu ar trebui să se întâmple asta. Sau, altfel spus, autoritățile, primarul Romei, președintele regiunii Lazio, cu, uh, o, cu o atitudine uh, neserioasă uh, și cu o atitudine de colaborare dubioasă între ei, iau decizii care apoi nu sunt respectate în fapte. Să nu uităm că am discutat despre Pian Olmo. Decizia a fost luată de comisarul Sotile, dar apoi mm, această um, decizie a căzut, ca multe alte propuneri făcute, fără o evaluare serioasă și cred că există deja toate condițiile pentru a întrerupe acest joc. S-a vorbit despre procesul uh, lui Kafka, s-a vorbit despre Alice în țara minunilor, dar cred că trebuie să uh, înțelegeți sentimentul uh, de neputință al reprezentanților asociațiilor deja s-au reunit condițiile pentru a declara uh, imposibilitatea exploatării sitului de la Falconiana. Nu s-au adoptat procedurile prevăzute de normele europene. Nu au fost implicați cetățenii, nu au fost consultați. Cetățenii se simt singuri de ani de zile. Le sunt, este lăsată la o parte orice fel de concentrare, de studiu, de evaluare. Nu cred că mai trebuie să adaug nimic, doamnă președinte. Eu am făcut apel la comisia dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată, pentru că, sincer, suntem demotivați de faptul că autoritățile italiene nu ne ascultă deloc. E groaznic să fim aici, pentru că nu ar trebui să fie așa. Nu ar trebui să cerem acestei comisii să se respecte uh, legile, să se ca cetățenii să fie respectați. Vă mulțumesc încă o dată. Am ajuns într-o situație în care nu mai e suficientă atitudinea Comisiei Europene. Comisia Europeană are la dispoziție toate instrumentele pentru a interveni, pentru a spune gata, pentru a pune capăt unui sistem care continuă eu sper că nu va trebui să revenim în această comisie pentru a mai denunța ceva, o situație care în capitala Italiei a devenit inacceptabilă. Mulțumesc domnului Antonioți, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul, mulțumesc petiționarilor și cetățenilor care au sprijinit aceste petiții. Doresc să spun Comisiei Europene că nu, nu, nu s-a rezolvat problema aici în Parlament, trebuie să reveniți la autoritățile naționale. Cetățenii se adresează pentru că după ce au depășit toate nivelele, nivelul național și au epuizat toate nivelurile, nivelul național și local, ajung la nivelul european pentru a, se, respecta legalitatea, statul de drept. Comisia Europeană știe foarte bine că intervențiile în momentul în care deja s-au luat deciziile, așa cum am spus și în cazul petiției precedente, nu este uh, intervenția adecvată pentru a răspunde satisfăcător cetățenilor. Comisia știe care este situația în Lazio. Cunoaște realitatea în multe zone din Italia, pentru că, de mai multe ori, alături de colegii din această comisie, am uh, pus sub lumina reflectoarelor uh, aceste zone în criză. Comisia știe foarte bine care e situația, pentru că a deschis diverse proceduri de nerespectare a uh, um, obligațiilor și este în curs o procedură împotriva Italiei și în legătură cu regiunea Lazio. În uh, raportul ultimei misiuni condusă de colega Merkis în Italia, Comisia a cerut, Comisia Petiției a cerut Comisiei Europene o serie de lucruri specifice. Am cerut acest lucru acum un an și Comisia nu ne-a dat răspunsuri. Și acum ne spune că nu poate să intervină dacă nu se încheie procedura în Italia. Noi uh, încercăm să respectăm legislația europeană, dar cerem o intervenție a Uniunii Europene, a Comisiei Europene, care să nu fie doar o sancțiune, pentru că a da alte amenzi, alte penalizări nu face decât să agraveze situația cetățenilor. Comisia Europeană, dacă dorește să apere mediul, să apere sănătatea cetățenilor, și consideră că trebuie respectate principiile din directive, poate să intervină și preventiv, încercând să nu închidă porțile după ce uh, au ieșit vitele, așa cum se spune uh, într-o zicală în Italia. Menținem petițiile deschise, nu putem face altceva. Cer comisiei să abordeze tema într-un uh, mod mai serios și transfer reprezentantului comisiei sau transmit reprezentantului comisiei și o invitație adresată cu alte ocazii, inclusiv când am fost în Italia în, cu colegele Merkis și Oken. Invit pe comisarul Potocnic să vină în Italia, să vină să vadă cu ochii lui care e situația acestor zone, să-și dea seama că nu trebuie să aștepte autorizațiile, ci trebuie să intervină. Avem un comisar extraordinar numit în Italia și văzând ce s-a făcut până acum, eu spun că dacă avem nevoie de un comisar, să acționeze comisarul european, Comisia Europeană, să nu ne regătim într-o situație de urgență continuă. Deci, petiția rămâne deschisă. Colega Angelili văd că cere un minut și dau cuvântul. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Comportamentul unui petiționar care a, a, a, a rupt aici uh, o uh, un plastic mic uh, uh, și uh, a um, împrăștiat un lichid uh, cu uh, miros urât. Noi mirosim aici ceva, dar asta nici nu se compară cu mirosul de acolo, din zona. Acolo există apartamente, centre pentru bătrâni, uh, școli. Uh, aceste mirosuri uh, sunt groaznice, așa că cer scuze pentru acest gest simbolic. Dar ei doresc să îi înțelegem. Ei nu pot să facă altceva, pot doar să strângă semnături și să protesteze. Cred că trebuie să mulțumim doamnei președinte Mazzoni pentru sensibilitatea sa. O considerăm cu toții uh, ca purtătoarea noastră de standard nu fac decât uh, uh, să-mi, asum rolul de președinte a Comisiei. Doresc doar să semnalez încă o dată uh, Comisiei Europene că colaborarea dintre Comisie și Parlament trebuie să fie altfel. Noi stăm la dispoziția dumneavoastră. Sper că comisarul Potoșnic va accepta apelul meu și Sper că va veni în această comisie, sper că va veni cu noi în Italia să vadă cu ochii lui pentru a încerca să intervină înainte ca problema să nu mai poate fi rezolvată. Vă mulțumesc tuturor încă o dată pentru prezență, mulțumesc încă o dată colegei Angelili pentru faptul că și-a cerut scuze pentru anumite uh, comportamente și uh, încheiem aici discuția petițiilor de la numărul 18. Vi prego di lasciare l'aula con... Vă rog să părăsiți sala în liniște, pentru că suntem în întârziere. Trebuie să trecem imediat la punctul următor. E vorba de petiția 51-2013 adresată de domnul Pedro Jimenez San Jose, de cetățenie spaniolă, care se adresează Comisiei noastre, Parlamentului European, pentru a denunța um, încălcarea obligațiilor în proiecte care implică extracția, depozitarea și transportul gazelor naturale în Doniana, Uelva, o zonă inclusă în rețeaua Natura 2000. Pentru această petiție dau cuvântul petiționarului, semnatarului petiției. Nu. Uh, petiționarul este reprezentat de domnul Hammerstein. Is Mr. No. Sorry. The floor. Can you help me? Mr. Jimenez. Mr. Jimenez. Domnul Jimenez. Doamnă președinte, mulțumesc. Am să aștept o secundă, astfel încât să am un cadru bun ca să mă pot desfășura înainte de a începe prezentarea. Una descripción del contexto en el que este proyecto se enmarca. Decir que no Dați-mi voie să vă prezint contextul petiției de față. Este vorba de un loc din provincia Huelva, într-o zonă protejată, este vorba de un parc național și un parc natural, uh, Doniana. Este vorba de o zonă care acoperă Cadiz, Sevilla și Huelva. Vă explic așadar contextul ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Din uh, anii 60, de pe vremea dictatorului Franco, acolo a existat o, mm, un combinat chimic în zona respectivă. Nu o să vă spun acum detaliile substanțelor chimice care se găseau acolo sau tipul de industrie care se desfășura acolo, dar de-a lungul acestor ani s-au văzut tot felul de substanțe toxice în mediul respectiv. Um, Practic, legislația în domeniul mediului în vremea respectivă nu prea exista sau era foarte flexibilă și la Huelva s-au uh, văzut deșeuri toxice care erau uh, descărcate în râuri, în mare, ieșau gaze uh, sau au fost aruncate în sol. Și eu am mai făcut traseul acesta Uh, din cauza unui uh, uh, depozit de deșeuri unde s-au aruncat fosfați și mulțumită acestei comisii am reușit să oprim acele practici. Era vorba de o, um, o suprafață foarte mare, acum este vorba de um, 120.000 de metri pătrați și Uh, cantități extrem de mari de fosfați aruncați, uh, cenușă. Vorbim așadar despre o provincie unde în ultima vreme, pe lângă combinatul chimic construit în anii 60, a existat o transformare tacită a acestui combinat în, uh, într-o într-un combinat energetic de, 400, mm, de 300 de megavați mm, care se produc în trei uh, cicluri și acest loc se, mm, este foarte aproape de zona industrială. S-a construit un centru de biomasă, cel mai mare din Spania în acest moment, se mai construiește unul în prezent se produce energie electrică, de asemenea mai există și o rafinărie de petrol, de țiței, care a ajuns acum să producă 9,5 milioane de tone pe an. Ce vreau să vă spun este că această provincie a fost distrusă din punct de vedere al mediului încă din uh, anii 60, după cum vă spuneam, de pe vremea dictatorului uh, Franco însă, în loc ca lucrurile să se îmbunătățească, de fapt, situația mediului uh, s-a înrăutățit. Aș vrea așadar să subliniez acum scopul petiției de față și anume să denunțăm ceea ce s-a întâmplat, să ne plângem cu privire la situația curentă, mai ales în ceea ce privește rezerva naturală Doniana, care uh, ea reprezintă un sanctuar natural foarte important în Europa, unul dintre cele mai mari de pe continent și cu siguranță cel mai mare din uh, Spania. Este vorba de o bijuterie a Andalusiei uh, și uh, se aplică acolo tot felul de măsuri de protecție, nu doar legislația europeană, ci și legislația comunității autonome. Este vorba de un plan de gestiune uh, a teritoriului pentru Doniana și am, am, am menționat în, în petiție toate tipurile de legislație care se aplică acolo. Vreau doar să vi le reamintesc în mare ca să înțelegeți că este vorba de una dintre cele mai bine protejate, de cele mai strict protejate zone din Spania reprezintă, așa cum am spus, un sanctuar natural, o rezervă naturală ce trebuie protejată, iar organismele europene au considerat că această zonă merită finanțare pentru conservare, uh, de asemenea că merită finanțare pentru compensarea mm, locuitorilor din zonă prin programe de dezvoltare durabilă, Iar programul de față în acest, mom- în acest moment prevede depozitarea unor substanțe um, în zonele de unde s-a extras gaz, sunt conducte goale practic, este vorba de un nou oleoduct de 80 de kilometri care va înlocui pe Anteriorul este unul mai lung, desigur. Proiectul acesta, vă dați seama că este unul care nu prezintă durabilitate și care înfrânge, care încalcă legislația europeană și pe cea spaniolă și noi considerăm că un astfel de proiect um, nu ar trebui aprobat și mai vreau să mai denunț un lucru la fel de grav. Consiliul de Administrație din Noiana, care a aprobat proiectul, este uh, prezidat de Felipe González, care a fost odinioară uh, șeful guvernului spaniol. Dumnealui, uh, în acest moment, a um, demisionat um, din Consiliul de Administrație respectiv, dar face acum parte din Consiliul de Administrație al companiei care vrea să facă lucrările de construcție. Uh, corespunzătoare și aș vrea să atrag atenția asupra acestui plan. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a împiedica aceste proiecte și pentru a ne asigura că legislația în domeniul mediului este respectată, pentru că dacă se continuă, uh, va fi un scandal. În numele Asociației Meza de la Ria de Huelva, um, care a depus cea de-a doua petiție, care a fost uh, în mod greșit înregistrată sub același număr de referință ca anterioara. E bine, numele acestei asociații îi dau, num, îi dau uh, cuvântul domnului. Gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. Eu reprezint Asociația Cetățenilor Mesa de la Ria. Este vorba de o asociație a cetățenilor, nu de una politică, care încearcă să mm, uh, protejeze mediul în zona uh, Uelva. Este vorba de două petiții foarte diferite ca natură. Cea pe care tocmai am auzit-o este, de fapt, un proiect de petiție. Și unul dintre Uh, grupurile politice de reprezentate aici se ocupă de răspunsul la această petiție. Vă vreau să vor să ducă mai departe și este destul de surprinzător așadar că m-au venit în fața Comisiei pentru Petiții, dar fie. Pe de altă parte, pe, petiția pe care o uh, susțin eu aici, în numele Asociației Mesa de la Aria, denunță practicile Repsol, care mm, face extragere de gaze naturale, fără mm, aprobare oficială, fără licențele corespunzătoare, iar problemele vizează mai ales fosfații. Această problemă a fost menționată și domnul Jimenez înaintea mea. Mai apare și faptul de contaminare, dar aici este vorba de o altă problemă. În primul rând, în Andalusia este un fel de vest sălbatic din punct de vedere al mediului. Nu se face niciun fel de control. Tot felul de activități sunt desfășurate fără control. Explorări, exploatare a minereurilor și așa mai departe, fără control. Iar autoritățile locale pur și simplu um, nu uh, au întors spatele sau că nu văd ce se întâmplă în zona doniana. Sperando un răspuns instituțional. În ceea ce privește mm, extragerea gazelor naturale, așteptăm încă un răspuns oficial, dar în ceea ce privește încălcările uh, directivelor, uh, E bine, autoritățile locale știu că e vorba de niște practici uh, um, periculoase, care nu respectă legislația Uniunii Europene, că de fapt companiile respective nu au licență în acest sens, nu au autorizație. Și conform autorității de mediu din Andalusia ar fi nevoie de o astfel de autorizare, dar așa cum am spus, um, practicile continuă fără um, oricare dintre aceste um, permise. Vorbim despre acvifere um, de pânze freatice care au fost contaminate fără ca activitățile respective să beneficieze de autorizare. Iar acest lucru reprezintă, așa cum am spus, o încălcare a normelor Uniunii. Este vorba de uh, activități care sunt în curs de uh, desfășurare. Nu e vorba de activități planificate. E vorba de cont o contaminare care se întâmplă în acest moment, care s-a întâmplat din anii 90. E vorba de uh, mii de camioane care tot aruncă deșeuri în această zonă. Și este vorba de un fapt deosebit de îngrijorător uh, Repsol a făcut uh, extragere, a extras gaze în, încălcând uh, regulamentele 124 și 125 și nu s-a luat niciun fel de măsură ca reacție din partea autorităților din Andalusia. Comunitatea autonomă Andalusia nu s-a plecat deloc asupra problemei și a permis continuarea eh, activităților fără autorizare. Nu este vorba de același exemplu ca în cele prezentate de antevorbitorul meu. Acolo, într-adevăr, era vorba de practici periculoase, dar se acordaseră niște autorizații totuși. Însă, în cazul de față, Repsol a acționat așa undeva în afara legii sau la limita ei, fără a avea autorizațiile necesare și impuse de directivele europene relevante. Așadar, solicităm ca Comisia Europeană să ceară autorității autonome um, din Andalusia să oblige Repsol să um, obțină aceste autorizații. Mulțumim. Acum dau cuvântul în numele Comisiei domnului Podesu. Thank you, Chairman. Mulțumesc. Domnule președinte, am luat notă nu putem spune prea mult pe fondul problemei. Petiția este relativ nouă din punctul nostru de vedere. Ea ne-a parvenit de-abia luna noiembrie. O analizăm cu atenție. Am luat notă de temerile exprimate de petiționar și de onorabilii membri ai Parlamentului. Știm ce se întâmplă în această zonă. Avem deja o procedură de încălcare deschisă în ceea ce privește uh, fosfații petiția a menționat acest lucru și vedem și presiunile asupra pânzei, ă, pânzei ă, creatice în Doniana. În ceea ce privește exploatarea gazului, vom examina cu atenție această petiție și vom da un răspuns petiționarului și mai cu seamă Comisiei PETI. Mulțumesc! Peter Geis. Señora presidenta, eh, le Doamna președinte, am mai făcut asta și în alte dăți, când am primit și alte petiții, și anume am ascultat reprezentanții firmelor respective. Avem aici eh, și în acest caz reprezentanți a întreprinderilor eh, respective prezente, poate că și ei ar merita să fie ascultați, să ne spună punctul lor de vedere. Sí, una, una de las dos empresas, sí. Una dintre cele două întreprinderi, adaugă domnului Turgai. Doamna președintă. Era stata anunțată la... Se anunțase pre prezența reprezentanților întreprinderii și Nisan, am, am avut obiceiul în trecut să dăm cuvântul și altor părți interesate, deci o vom face, dar vă rog foarte pe scurt pentru că nu avem timp, deci două minute pentru a vă prezenta rapid poziția. Mulțumesc! Momentul, momentul, un moment. Ah, sorry. No, de metod, yo creo que... Așa ca metodă, dacă îmi permiteți. Până acum, aici, la comisia noastră, atunci când mi se prezenta o petiție, numai petiționarii puteau să intervină, cu excepția unor uh, intervenții din partea unei administrații, autorități publice. Atunci se putea. Cât privește o firmă privată care să se exprime aici, o întreprindere privată, mi se pare cam neobișnuit ca ea să intervină. Da, o să-i dăm cuvântul, ne purtăm uh, așa cum trebuie. O intervenție scurtă, să știți că este ceva fără precedent. N-am mai ascultat o astfel de firmă privată. Ma l'abbiamo fatto anche in altre occasioni. Non, Nu. Am mai făcut-o și altă dată. Eh, nu e prima dată, dar eh, am cerut invitațiilor să vorbească foarte, foarte puțin pentru că aici eh, timpul comisiei trebuie consacrat în primul rând cetățenilor petiționari. Vă rog. Covelasco. Bună ziua, mă numesc Pasco Velasco. Lucrez la firma de gaz natural Velasa eh, și mă bucur că sunt astăzi aici pentru a putea să vă spun câte ceva despre proiectul nostru foarte, foarte pe scurt. Ei bine, prima planșă eh, vă descrie pe scurt proiectul. E vorba de înlocuirea anumitor părți din infrastructura unor gazoducte pentru deci a le înlocui cu noi eh, gazoducte pentru a continua exploatarea acestor resurse în regiune. Și se preconizează și stocarea în subteran, se preconizează 200 milioane de metri cubi care vor fi, care vor fi exploatați. Noi suntem prezenți aici de mai bine de 20 de ani. S-au spus aici mai multe lucruri legate de încălcarea legislației europene, nu o să intru în detalii, însă directiva 92, Habitat, este respectată, precum și directiva privind păsările. Și, în consecință, noi considerăm că uh, Convenția Ramsă nici așa nu este încălcată, e vorba, deci, de un proiect de a stoca în subteran uh, cu măsuri de precauție, cu măsuri de, deci de asigurare a impermeabilității și acest proiect nu încalcă nici rețeaua sau măsurile legate de rețeaua Natura 2000. numai anumite părți uh, din acest proiect sunt desfășurate în uh, parcul național respectiv, zona națională respectivă, uh, nu toate. Noi am făcut un studiu cât se poate de exhaustiv privind impactul asupra mediului, l-am desfășurat pe timp de șapte ani. De fapt, nu este singurul studiu, alte studii au fost realizate conform legislației, am efectuat consultări publice, o campanie de informare a publicului și am pus uh, pe picioare o serie întreagă de acțiuni și măsuri pe care le veți găsi la capitolul măsuri de mediu. Pot să vă citesc, câte, citesc câteva dintre acestea. De exemplu, măs, uh, lucrările de infrastructură mai, mai, mai dificile vor fi efectuate numai vara pentru a, a respecta um, uh, fauna și a respecta anumite specii, cum ar fi link și și, de fapt, în măsura posibilă încercăm să folosim alte tronsoane decât cele care traversează parcul uh, uh, natural respectiv. Nu suntem uh, neconformitate nici cu planul de amenajare a teritoriului, nici, în planul de, nici cu planul de respectare a resurselor naționale și așa, naturale și așa mai departe. Iar mai mulți responsabili și autorități ne-au confirmat asta. Nu e vorba aici de activități industriale, sau de consolidarea acestora. Nu, este vorba de un tip de activități care nu presupune noi construcții. Vedeți gazoductul și vedeți pe planșă și aceste puțuri care sunt uh, cumva preconizate. Ele sunt cât se poate de conforme. Dacă acest proiect nu se va realiza, vor fi din potriva consecințe nefaste asupra statului spaniol în sensul că vor exista, deci, consecințe grave economice asupra uh, Spaniei. Mulțumesc foarte mult! La documentațiune. Puteți depune documentele la Secretariatul Comisiei, uh, ne vor fi utile cu siguranță. Dau un minut celor doi reprezentanți ai petițiilor. Mm, are mai întâi cuvântul Pedro Jimenez San Jose. No, mo moment. Sorry, one moment, because there was a... Okay, so, Mr... Numai puțin, pentru că am greșit ceva. Mai întâi, domnul Meier. Da. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bun, această petiție, după părerea mea, și având în vedere despre ce zonă vorbim, una dintre cele mai protejate pe plan internațional, bun, Aici uh, trebuie să împingem la limită principiul precauției. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate. Situația este cât se poate de gravă. Și în joc sunt o serie întreagă de directive europene, um, Natura 2000, uh, Habitat, zone protejate și așa mai departe. Și aici uh, să nu uităm ce s-a întâmplat și în, cazul Castor. Așa ca și precedent. Era vorba și acolo de o stocare a gazului națion, ă, natural ca și consecință și în condițiile în care au avut loc cu tremure, ă, s-au făcut niște declarații de impact asupra mediului fără să țină cont de acele riscuri seismice. Iar consilierea din, de la regiunea Andalusia nu, deci, a luat în calcul toate aceste aspecte. În sine, i-am auzit aici pe reprezentanții industriei, deci a sectorului privat și vreau chiar să le spun acestora și vreau să îi uh, sfătuiesc să facă ei o gaură sub propriul sediu al firmei ca să pună niște gaz natural acolo și să vadă cam ce riscuri uh, ar presupune asta. În fine, să reverim la oile noastre. Uh, Așa cum a spus comisia, da, este vorba de o petiție uh, recentă care s-a primit. Comisia ne-a spus că da, într-adevăr, o să ceară informații și date în plus uh, Spaniei. Da, această petiție trebuie să rămână deschisă, însă comisia noastră trebuie să ia uh, legătură cu legătura cu Ministerul Agriculturii ca să ne asigurăm că uh, S-au făcut uh, studii de impact uh, și evaluări, uh, inclusiv în ce privește caracterul sau partea seismică. În ce privește cazul Castor, acolo s-au studiat impactul stocării de gaz în aceste condiții și cred că și aici este necesar să se treacă printr-un studiu seismic având în vedere precedentele menționate. Mi se pare deci foarte pertinent acest lucru, să lăsăm petiția deschisă și să cerem informații suplimentare. Uh, și aș dori să cer doamnei președinte să trimită o scrisoare, scris așadar, pentru a uh, împărtăși temerile noastre și pentru a vedea ce putem să facem cu un studiu seismic. Domnul Torgais. Mulțumesc, doamnă președinte. Am auzit ce are de spus Comisia Europeană. Aceasta ne spune că a cerut autorităților italiene, eh, mă scuza, spaniole, să trimită mai multe date. Foarte bine. Eh, Ministerul Mediului știu că a transmis informații în plus la comisie și Aici vreau să menționez trei aspecte conținute în aceste documente suplimentare. În primul rând, se spune că analiza de mediu, studiul de mediu, este cât se poate de conform legislației de mediu. Și, bineînțeles, se conformează și uh, cerințelor din cadrul uh, zonelor uh, Natura 2000. Se spune că s-a făcut deci un astfel de studiu de impact asupra mediului și că nu s-a efectuat o fragmentare a proiectelor. Iar, așa cum știe și Comisia, aceste studii de impact au permis uh, identificarea diferitelor proiecte conexe, iar uh, diferitele departamente administrative din autoritatea locală au putut să facă, să depună rapoarte comune legate de impactul proiectelor lor în această zonă de rezervă naturală, rezervație naturală. Se spune că nu există un impact semnificativ în uh, zonele Natura 2000 pentru că se îndeplinesc cerințele și guvernul central și autoritatea autonomă din Andaluzia au tras aceleași concluzii, care sunt deci coroborate de autoritatea centrală, de Ministerul Mediului. Eu cred că trebuie să așteptăm să vedem ce o să spună și Comisia cât privește acest proiect pilot și, bineînțeles, să vedem și ce alte date vor mai sosi ca date suplimentare. Mulțumesc! Eu agradezco mult la actitud proactivă de la președinta. Mulțumesc foarte mult uh, președinte și secretariatului pentru această abordare proactivă, dar eu nu cerusem cuvântul. Poate că v-ați dat seama că mă cunoaște și știți că sunt interesat de apărarea intereselor uh, țării mele, ca și Vili Maier. Eu um, sunt de origine din Sevilla, care e aproape de zona despre care vorbim și vreau să spun uh, următoarele. Uh, nu ați cerut uh, cuvântul ca să spunem ceva. Eu am venit aici să ascult, să ascult în detaliu ce spun ambele părți ale acestui litigiu, să-i spunem. Și trebuie să spun că abia de curând am aflat despre această petiție. Așa că eram interesat să aud părerea uh, guvernului uh, comunității Andalusia, nu pentru că noi suntem partidul la putere, ci pentru că acesta este, aceasta este administrația competentă. Desigur, sunt de acord și cu cei care au spus că această zonă este foarte sensibilă din punct de vedere uh, al mediului și trebuie să ne asigurăm că se ține cont de toate garanțiile pentru prote- protecția mediului. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Izabaleția Fernandez. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca să um, creez cumva contextul în care apare această petiție privind Doniana, uh, Unu, aș vrea să vă invit în parcul respectiv, pentru că veți fi impresionați de biodiversitate, de mulțimea de, și diversitatea faunei și a florei. Când se întâmplă astfel de proiecte de dezvoltare, fie că e vorba de dezvoltare industrială, urbană, imobiliară sau de alt tip, se întâmplă următoarele lucruri în astfel de zone. E, e rău pentru zonă, e rău pentru Spania și pentru toată lumea. E rău pur și simplu. Mai avem un exemplu al um, proiectului Audi de acolo, care și acesta a fost notiv, nociv. Dacă ne uităm la aspectele legate de mediu, de durabilitate, de ce s-a făcut pentru protejarea acestei zone, uh, Trebuie să ne gândim la mai multe idei, însă dacă le iau pe toate în considerare după ce am ascultat prezentările, am impresia că în Doniana și în Andalusia lucrurile nu se fac prea bine. Autoritățile nu se achită de obligații. Nu își fac treaba. cât despre deșeurile din Italia. Și dacă ar fi să comparăm acea situație cu ce se întâmplă în Spania, e bine, putem să facem destule, putem să vedem destule asemănări. Am văzut ce s-a întâmplat în Italia și am văzut ce cer petiționale de acolo și situația aceasta din Spania, e bine, cele două sunt destul de asemănătoare. Așa cum a spus și colegul Myers, această petiție a trebuit să rămână deschisă și aș solicita Comisiei să fie mult mai tranșantă în, în relațiile cu guvernul spaniol, pentru că guvernul spaniol se pricepe foarte bine în a, a încălca legislația europeană. Și vedem că în cazul de față există interese industriale, private, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim și la interesele cetățenilor care trebuie apărate. Doamna președintă, mulțumim. Îmi cer scuze că am întrerupt, că întrerup aici discuția. Vreau să o salut pe doamna O'Reilly, care este ombudsman și care va interveni uh, imediat după aceea. Vă mulțumim, bine ați venit. Uh, acum. Pedro Jiménez. Are cuvântul un minut Pedro Jiménez San Jose pentru a răspunde. Sí. Bueno, în primul lugar, decir que soy... Doresc să spun mai întâi că eu sunt um, reprezentant politic, sunt foarte onorat de asta, îi reprezint pe cetățeni nu lucrez pentru nicio firmă ehm, și dacă am venit aici, am venit pentru a apăra o poziție. Această poziție este aceeași cu a tuturor organizațiilor de protecție a mediului în legătură cu acest proiect. Înțeleg poziția întreprinderii care își apără interesele economice, dar un motiv pentru care nu s-a căutat nicio alternativă a fost tocmai raționamentul economic. Ei doresc să-și maximizeze profiturile. Autorizația obțin... E vorba, au autorizație obținută acum 30 de ani, dar dacă ar cere din nou astăzi, ce s-ar întâmpla, având în vedere legislația de mediu? N-ar mai primi o astfel de autorizație. Și uh, Guvernul Regional din Andaluzia nu a autorizat proiectul. E, doresc să crească numărul uh, puțurilor pentru extracția gazului în acest spațiu protejat. Această întreprindere dorește să extindă gazoductul. Dorește să construiască un gazoduct de peste 18 km lungime în această zonă și dorește să folosească zona pentru stocarea gazului. Închei, domnul președinte, spunând că în noiembrie 2012 guvernul spaniol, deci același guvern care a dat lumină verde întreprinderii, a făcut studii uh, pentru injectarea dioxid de carbon în subsolul acestei uh, provincii. Doamnă președinte, doresc să mulțumesc Comisiei pentru petiții care are un rol foarte important uh, în apărarea mediului și doresc să-mi manifest preocuparea față de anumite propuneri politice care nu doresc uh, decât uh, să anuleze efectul acțiunii Comisiei pentru Petiții pentru că statele membre să facă ce vor. Proiectul Poseidon uh, e în curs de ani de zile fără permis conf, uh, obținut conform legislației comunitare. Și cred că Comisia și um, Guvernul Regional din Andaluzia trebuie să-și roace în sfârșit rolul. Mulțumesc, petiția rămâne deschisă. Având în vedere și cele anunțate de Comisia Europeană, așteptăm, comisii, uh, uh, așteptăm mă scuzați, informații de la Comisia Europeană și sper că colaborarea între noi și uh, Comisia Europeană se va îmbunătăți. Sperăm că informațiile vor ajunge cât de repede la comisia noastră pentru a ne permite să ne facem treaba cât mai bine. Mulțumesc petiționarilor care ne-au adus în atenție acest subiect și sper că această comisie poate fi de ajutor pentru a rezolva probleme de mediu uh, și legate de deșeuri care există în toată Europa. Vă mulțumesc încă o dată, închei acest punct și trecem acum la um, da cuvântul musafirilor noștri, dau cuvântul președintei Comisiei Irlandeze pentru Petiții. Domnul McLaughlin, vă puteți repeta numele, să-l pronunțați corect. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunteți astăzi aici printre noi, dumneavoastră și întreaga delegație. Madam uh, Chairperson. Stimată doamnă președinte Mazzoni, stimați colegi deputați, doresc să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră de a participa la lucrările dumneavoastră astăzi și mulțumim pentru primirea pe care ne-ați rezervat-o. Aș dori să prezint uh, delegația mea. Mă însoțesc trei membri ai comisiei, domnul Michael Pickett, care este și vicepreședinte a uh, Uh, Camerei Deputaților din uh, Irlanda, domnul Ely Ray și doamna Susan O'Keefe. Ne însoțesc funcționari, doamna Leonora Carley, um, de la Secretariatul Comisiei și doamna Gibbons, uh, care se ocupă de petiții în Parlamentul nostru. Comisia dumneavoastră este un exemplu de funcționare unei comisii de petiții. Obiectivul nostru este să vă observăm, să învățăm de la dumneavoastră. Doresc să mulțumesc staffului dumneavoastră, asistenților și mai ales domnului David Lowe, care a venit la Dublin um, și ne-a oferit sfaturi la început și aceste sfaturi ne-au fost foarte utile în momentul în care ne-am înființat comisia. Acest model funcționează doar din septembrie anul trecut și se bazează pe un proces simplu prin care o persoană Um, o organizație poate transmite o petiție Parlamentului, celor două camere ale Parlamentului irlandez. În general, o petiție trebuie să vizeze o chestiune de competență a noastră și nu trebuie uh, să împiedice funcționarea normală a practicilor parlamentare. Nu trebuie să fie de natură difamatorie. Uh, Conform prerogativelor noastre generale, putem invita petiționarul uh, să vină în fața noastră, să prezinte petiția sau putem cere dovezi scrise sau orale de la organismele și actorii interesați. Putem transmite petiția altor comisii cerându-le uh, să analizeze situația și să transmită informații uh, comisiei sau putem transmite uh, petiția, chestiunea ombudsmanului sau altor organisme. Am audiționat uh, miniștrii, secretar general al Parlamentului și am uh, discutat o serie de aspecte. După Um, evaluarea dovezilor scrise sau orale primite, uh, comisia decide ce dorește să facă. Poate să uh, facă un raport celor două camere ale Parlamentului, poate să ceară ca raportul să fie dezbătut de o cameră sau alta a Parlamentului. Prerogativele noastre sunt eficiente, dar încă trebuie să se dezvolte prin experiența acumulată notez uh, relația dumneavoastră cu ombudsmanul european, care este atât de importantă. La fel de importantă și este în sistemul irlandez cu ombudsmanul din Irlanda. Ne bucurăm că Parlamentul European a sprijinit-o pe doamna Emily O'Reilly, care a fost unul dintre principalii noștri aliați în Irlanda și a sprijinit drepturile cetățenilor în țara noastră timp de ani de zile. Iurăm mult succes în noul său rol și ne bucurăm că această declarație are loc chiar înainte de prezentarea primului raport al doamnei O'Reilly în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you again to you all for being... Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezență. Pot să vă spun că o sprijinim pe doamna O'Reilly în rolul său și dorim să cooperăm cât de bine cu Ombudsmanul European așa cum am făcut-o și în uh, trecut. Am început cu dreptul și sunt sigură că vom putea continua pe aceeași cale și vom putea obține rezultate interesante în colaborarea noastră. Începem cu raportul special care va fi prezentat acum de doamna O'Reilly. E vorba de, unul, de, de un subiect uh, sensibil, deci cred că este un început bun al um, colaborării noastre. Un început bun pentru doamna O'Reilly în uh, funcția sa. Mulțumesc încă o dată și dau cuvântul acum doamnei O'Reilly. Vă rog. Yes, okay. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, onorabili membri. Vă mulțumesc, deci, pentru această ocazie. Prima ocazie de a mă prezenta aici, în fața Parlamentului, ca și ombudsman, pentru a prezenta raportul, raportul special. Mulțumesc membrilor acestei acestui Parlament pentru că mi-ați încredințat această misiune atât de importantă. Înțeleg importanța Comisiei PETI de asemenea și sper că vom consolida cooperarea dintre noi. De asemenea, mă bucur foarte mult astăzi că avem printre noi membrii și chiar președintele Comisiei Petiții din Parlamentul Irlandez. Mă bucur, deci, să vă spun despre acest raport special, însă nu mi-aș dori să fac asta foarte, foarte des, o instituție care nu a implementat recomandările uh, ombudsmanului n-ar trebui să fie uh, ceva atât de des și acum mm, ne-am hotărât să prezentăm un astfel de raport odată pe an, un astfel de raport. Asta dovedește în ce măsură putem să cooperăm noi și Parlamentul dumneavoastră ca și organism politic, Parlamentul European este, bineînțeles, suveran când vine vorba de a gestiona rapoartele ombudsmanului rapoartele speciale, vă prezint poziția mea și apoi veți decide dumneavoastră ce este de făcut. Avem aici în față un subiect deosebit de important. Frontex este organismul european care asistă statele membre pentru a gestiona e, mm, granițele externe. Această instituție însă nu a uh, urmat recomandările mele în ceea ce privește plângerile primite pe plan intern. Eu consider că un astfel de mecanism ar putea să soluționeze multe, multe plângeri legate de imigrație. Pe de altă parte, e vorba de respectarea uh, standardelor de drepturi umane pe care noi trebuie să le respectăm, deci conform uh, cartei drepturilor fundamentale, cartă pe care Frontex, ca și alte agenții și entități uh, europene, trebuie să respecte. Problema migrației este una dintre cele mai complexe pe care o dezbate Parlamentul dumneavoastră. Dumneavoastră ați uh, lansat un uh, filmuleț video care vorbește despre temele de campanie europeană și uh, la secunda 5 se vede o persoană de origine africană care sare dintr-o embarcațiune încercând să ajungă uh, pe teritoriul european. Iată o provocare umanitară pe care o cunoaștem cu toții. E vorba de traversarea sigură a frontierelor europene. Luna trecută, mai multe sute de persoane, bărbați, femei, copii, s-au înnecat în largul coastelor la Lampedusa și uh, e vorba de un loc unde Giuseppe Lampedusa a situat în uh, romanul său Ghepardul, care uh, vorbește despre anumite tribulațiuni ale aristocrației în, anul, în uh, secolul XIX. Acum, în secolul 21, există alt gen de presiuni, presiuni sociale, economice, cu care se confruntă această zonă și iată, avem de-a face și cu vieți omenești care sunt sacrificate, oameni care doresc să ajungă în Europa. În ultimii 20 de ani, foarte multe persoane și-au pierdut viața încercând să atingă coastele europene și știm foarte bine cât de mult afectează acest, uh, acest fenomen toate țările noastre, iar Consiliul European a spus că ce s-a întâmplat la Lampedusa trebuie să fie un punct de răscruce în ce privește imigrația în Europa și iată de unde plec eu ca și premiză în raportul meu. Frontex însă nu a acceptat recomandările mele urmare a investigațiilor în ce privește conformitatea acestei agenții cu respectarea, uh, raport cu respectarea drepturilor omului. Și vreau să vă spun că totuși am cooperat bine cu Frontex și de fapt, diferențele între noi nu sunt atât de mari încât să nu poate să fie acoperite sau diminuate uh, printr-o cooperare sporită, așa ce ar trebui să recomande și Parlamentul. Intrarea legală pe teritoriu pune o serie de provocări juridice, uh, printre altele uh, Uniunii Europene. Există, bineînțeles, dorința de a controla fluxul migratoriu, asta este ceva legitim, și pe de altă parte respectarea drepturilor omului câtă vreme uh, azilanții își au dosarele evaluate. Frontexul lucrează cu statele membre, dar asta tocmai pentru a atinge acest echilibru atât de delicat de obținut regulamentul de ființare a Frontex cere acestei agenții să respecte explicit Carta Drepturilor Omului. Mai mult decât atât, ea trebuie să asigure admi uh, aranjamente administrative pentru a asigura conformitatea și a monitoriza conformitatea cu Carta. Și asta este înscris în codul de uh, operațional de conduită al Frontexului. Uh, inclusiv prin includerea unui forum consultativ de uh, rezolvarea problemelor legate de dreptul omului și asta este foarte bine. Domnul uh, Nicky Amandoros a început o investigație uh, în luna martie pentru a vedea, anului 2012, pentru a vedea ce se întâmplă cu Frontex în acest sens. Ombudsmanul a considerat că Frontexul a făcut progrese pe de altă parte, această organizație nu are un mecanism pentru a se ocupa de diverse încălcări punctuale ale drepturilor omului. Nu există un uh, mecanism intern de uh, uh, rezolvare a acestor plângeri și deci trebuie să se facă ceva. Un astfel de mecanism, deci care nu există, înseamnă că Frontexul nu poate să fie în orice moment conștient de problemele care apar în sistem iar cei care se plâng nu au ocazia să își vadă rezolvate plângerile direct de către Frontex. Iată, dacă sunt violări Uh, ale încălcărilor ale drepturilor omului, acestea nu pot fi detectate, nici rezolvate. Am recomandat Frontexului să pună pe picioare un astfel de mecanism pentru a se ocupa de încălcările drepturilor omului de către Frontex. Din păcate, această agenție a hotărât să nu accepte aceste recomandări. Ei spun că incidentele punctuale care pot să facă obiectul unor plângeri sunt până la urmă sau țin de resortul statelor membre pe teritoriul cărora s-au petrecut aceste incidente. O agenție UE astfel nu ar avea uh, dreptul de a fi trasă la răspundere, iar CEJ a hotărât că este vorba de o mentalitate periculoasă și se poate antrena astfel un joc de uh, învinuire reciprocă între cei implicați. Frontex, practic, hotărăște astfel că nu are niciun fel de responsabilitate și control asupra propriului staff care acționează la frontiere. Și uh, astfel statele membre ar fi cel răspunzătoare. Frontex, într-adevăr, așa cum spune, uh, um, statele membre, deci, uh, sunt cele care operează pe teren, efectiv însă bineînțeles că împărțirea răspunderilor nu este totdeauna foarte clară. Foarte mulți uh, ofițeri puși la dispoziție statele membre la frontiere, totuși uh, poartă uh, însemne UE, deci sunt detașați de Frontex. Un ofițer care are astfel de uh, simbol înscris pe uniforma sa Uh, acționează practic în numele Frontex, așa cred oamenii. Și bineînțeles că acest uh, gen de personal este supus unor mari presiuni, așa cum am văzut în ultimele săptămâni. Și bineînțeles că o persoană într-o situație foarte complicată de supraviețuire nu poate să știe cine și de cine răspunde atunci când apelează la un astfel de ofițer. Iată de ce Frontex trebuie să aibă un mecanism pentru a se ocupa de aceste posibile încărcări ale drepturilor omului și mai avem aici de a face cu un principiu foarte important. Orice persoană într-o funcție oficială care poartă uh, o brasar sau o uniformă sau un steag uh, al UE trebuie să poată să fie tras răspundere de o entitate uh, europeană, de exemplu de Parlament. Uh, având în vedere tragedia de la Lampedusa și alte catastrofe umanitare de la granițele noastre, este foarte important ca Frontex să se ocupe direct de plângerile depuse de migranți și de alte persoane afectate de acțiunile sale. Eu consider că Frontex trebuie să se pună, să pună în conformitate când vine vorba de un astfel de mecanism de, de plângeri, așa cum a spus și Antonia Parlamentară a Consiliului Europei, care a adoptat în 2013, în aprilie, o rezoluție legată de Frontex și de uh, obligațiile sale umanitare și a recomandat crearea unui astfel de medical, mecanism de rezolvare a plângerilor. Cum ar putea să arate un astfel de mecanism? BI, Banca Europeană de Investiții, a pus uh, la, la cale un astfel de mecanism la recomandarea ombudsmanului, ombudsmanului pentru a uh, răspunde anumitor plângeri legate de proiectele BEI. Asta a sporit reputația BEI în rândul uh, comunității umanitare internaționale și pentru dezvoltare. Deci și pentru Frontex ar fi în interesul deci, propriu de a avea un astfel de mecanism direct de rezolvare a plângerilor. Știu că acest uh, că reprezentantul BI uh, care a pus uh, la punct acest mecanism, este aici prezent și poate că ar putea să ne spună câte ceva despre acest mecanism de rezolvare a plângerilor. Iată, în concluzie, în primul meu raport special, astăzi pot să vă spun că vreau să cer Parlamentului să ceară la rândul său Frontex să pună la punct un astfel de mecanism de rezolvare a plângerilor pentru a nu lăsa să scape încălcările drepturilor omului și pentru a da curs acestor acuzații care trebuie să fie investigate și eventual sancționate așa cum trebuie. Mulțumesc foarte mult, doamnă O'Reilly. Vreau să vă spun că de dimineață Comisia PETI a luat hotărârea luată aseară de coordonator pentru a avea o procedură de urgență pentru 10 petiții legate de domeniul JAI, domenii și probleme mai complicate, mai delicate, mai delicate fluxul migratoriu în Mediterana, uh, tragedia de la Lampedusa, dar și metodele de lucru ale Frontex deci vom dezbate în continuare pe aceste subiecte, inclusiv pe 16 decembrie. Acum vreau să deschid dezbaterea și să cer colegilor să fie succinți pe cât posibil. În primul rând, domnul Higgins. Thank you very much indeed. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Voi fi succint. În primul rând, aș dori să urez bun venit colegilor de la Comisia pentru Petiții din Irlanda. Mi se pare că este extraordinar să avem o astfel de cooperare la acest nivel. Am avut uh, foarte mulți ani în Parlament și am fost mereu frustrat de faptul că nu existau căi de apel, să spunem. Și de asemenea vreau să salut uh, activitatea doamnei O'Reilly, care uh, a făcut o treabă minunată și sunt bucuros că a fost numită ombudsman european și vă pot asigura, având în vedere experiența mea în problemele legate de autoritățile guvernamentale și, agen- și agențiile guvernamentale, dumneavoastră a fost foarte, foarte eficientă. Acum, dacă noi la termenii de referință, la modul de practică al Comisiei pentru Investiții din Irlanda, e bine, se specifică într o dintre ei că um, um, ei pot să apeleze la noi, la inițiativa cetățenilor, practic, lor sunt aici, că pentru a se asigura că există o legătură între ceea ce se întâmplă la nivel european și ceea ce se întâmplă la nivel național. Uh, și doamna O'Reilly a spus lucrurile foarte clare atunci când a afirmat că atunci când vii cu un raport special este vorba de, un, uh, de ocazie rară. De obicei e vorba de un, doar de un raport uh, pe an și cred că dumneavoastră a ales unul deosebit de important în cel pe care l-a prezentat astăzi pentru că într-adevăr vorbim de situații mm, de viață și de moarte și, um, într-adevăr, așa cum a spus mai sunt o grămadă de, de încălcări care rămân uh, neraportate și situația din Lampedusa este aici um, um foarte um, este în centrul atenției. Când vine vorba de cerințele umanitare, de a um, oferi um, un um, un um, port sigur pentru uh, imigranți, dar de asemenea să se asigure că nu se fac încălcări ale drepturilor Uh, drepturilor uh, omului în activitatea agențiilor Uniunii. Când uh, ați contactat Frontex, ce au spus? Că nu pot să um, nu pot să, ce a spus că nu pot să fie conștienți de încălcările care sunt neraportate, nedetectate și nerezolvate. Așa cum vă spuneam că, domnul Orele, suntem pe deplin de acord cu ceea ce le cereți aici și anume vom solicita Frontex să um, fie de acord cu recomandările dumneavoastră și să pună pe picioare un uh, astfel de organism, de, un astfel de mecanism de punere a plângerilor. Mulțumesc. Mai avem doar șapte minute, dragi colegi, spun doamna președinte. Am o serie de solicitări de mm, luarea cuvântului și trebuie să mai lăsăm timp și uh, doamnei O'Reilly să răspundă. Așa că vă rog să rămâneți în minutul acordat. Doamna Gunț, Mulțumesc. Știu că nu mai este mult timp, voi fi foarte, foarte succintă. În primul rând vreau și eu să vă mulțumesc pentru acest raport special și um, eu fac parte și din Comisia Libe și acest uh, subiect pe care ni-l prezentați ține de competența Comisiei Libe. Noi ne-am ocupat de această problemă încă de la începutul uh, fluxurilor migratorii în Marea Mediterană și am spus că acest lucru este total neacceptabil. Practicile curente uh, Europa este foarte mândră de dosarul ei, de activitatea ei în ceea ce privește drepturile omului și atunci uh, astfel de practici nu sunt acceptabile în Europa. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră și sunt convinsă că vom putea să mergem mai departe cu recomandarea dumneavoastră. Este absolut necesar să se creeze un astfel de mecanism pentru depunerea plângelor. Frontex trebuie să se conformeze. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte, doamna Auken. Mulțumesc, bine ați venit. Îmi pare rău că nu vi s-a făcut un, uh, o primire oficială în plenar. Ar fi trebuit să facem acest lucru. Dar poate dumneavoastră, doamna Amazonia, ați putea să faceți o solicitare în acest sens, pentru că e vorba de un ombudsman care se adresează întregului uh, Parlament, nu doar Comisiei noastre cât despre acest raport, uh, e bine, eu aș avea mai multe chestiuni de mm, discutat cu dumneavoastră, dar uh, având în vedere timpul, o să, nu o să fac acest lucru. Vă voi întreba doar dacă există vreo posibilitate de a include această uh, chestiune a căilor de apel în fața Frontex mai bine, pentru că refugiații sunt printre cele mai vulnerabile, vulnerabile grupuri și în cadrul acestora cei mai vulnerabili sunt cei care vin din Palestina, um, pentru că nu sunt uh, recunoscuți ca refugiați nici în Egipt, sunt pedepsiți, sancționați, sunt trimiși înapoi. Am avut mai multe ședințe discutând acest subiect și mi se pare că situația este dramatică și foarte puține răspunsuri au venit în ceea ce privește acești apatrizi Mai este vorba și de problema copiilor fără părinți, copiilor orfani. Și cred că aici uh, este răspunderea noastră să ne aplecăm asupra grupurilor uh, și mai vulnerabile. Bun, toți imigranții au de-a face cu probleme, dar palestinienii cred că sunt deosebit de vulnerabili. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Iar, acum. Mulțumesc. Vă urez bun venit, doamnă O'Reilly, și vă mulțumesc pentru acest raport special în ceea ce privește politica în domeniul imigrației. Este una foarte complicată, pentru că multe autorități sunt implicate în aceasta. Prima veste bună ar fi că în Comisia PETI um, au acceptat raportul dumneavoastră special și, de fapt, despre asta este vorba. Vrem să discutăm uh, raportul dumneavoastră, considerăm că e nevoie să fie discutat. Um, Europa se adresează uh, Uh, cetățenilor este Europa a justiției, um, a democrației, a statului de drept. Și atunci, într-adevăr, trebuie să existe un mecanism al, um, de depunere a plângerilor uh, și cred că ar trebui să dezbatem în detaliu această chestiune. Acum, ce întrebare aș avea pentru dumneavoastră? să tragem la răspundere Frontex, Frontex pentru orice, pentru că nu au uh, competențe pe tot teritoriul uh, Uniunii Europene, dar uh, trebuie să mm, tratăm problemele acolo unde apar drepturile omului trebuie să fie și ele tratate printr o procedură cât se poate de simplă adică oamenii să poată depune o plângere dacă au nevoie să facă acest lucru. Mulțumesc. Uh, colega Murphy. Colegul Murphy acum. Mulțumesc foarte mult. Bine ați venit, doamnă O'Reilly. Mi se pare că este un lucru foarte bun să avem acest prim uh, raport cu, uh, concentrat pe acest subiect. Săptămâna trecută a fost un protest foarte amplu la Strasbourg, poate că unii l-ați văzut. S-a făcut uh, o un slogan foarte mare cu sute de mii de oameni um, menționate. Erau vorba de victime ale fortăreței Europa care au uh, murit încercând să intre în Europa. Și Frontex este în prima linie a punerii în aplicare a acestei politici a Europei fortărețe. Și uh, face parte de, uh, este vorba de o militarizare a frontierelor Uniunii Europene și mulți oameni cad victimă practicilor în acest sens și raportul acesta cred că subliniază modul în care frontex încearcă să acționeze într un fel de lacună juridică între um, activitatea răspunderea frontex ca instituție a uniunii și răspunderea statelor membre și cumva încearcă să scape de răspunderea pentru activitățile sale. Așadar, sprijin pe deplin sugestia um, dumneavoastră și uh, Parlamentul va pleda pentru înființarea unui mecanism de punere a plângerilor uh, în cadrul Frontex. De fapt, cred că această militarizare a Frontex a trebuit să fie eliminată, a trebuit să fie eliminată această fortoreață Europa și um, a trebuit să um, controlăm mai bine acest organism care pretinde că se ocupă de drepturile omului. Mulțumim, doamna Zanoca, acum. Mulțumesc. Pe scurt, doamna O'Reilly, veniți aici ca ombudsman care solicită sprijinul Parlamentului European, dar ce fel de sprijin ne solicitați de fapt? Și ca să um, continu cumva ce a spus doamna Gunț uh, înainte, aș vrea să vă întreb dacă ați um, discutat deja cu Comisia Libe, care supraveghează Libe. Dacă nu, v-aș recomanda să faceți acest lucru. Del so we ended uh, and uh, I can uh, go back to Mrs. O'Reilly. Acum în încheiere pot să dau cuvântul doamnei O'Reilly pentru a răspunde. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc tuturor pentru contribuții. Jim, mulțumesc pentru cuvintele tale. Doamna Ocan, uh, not, am notat ceea ce a spus doamna Ocan despre palestinieni. Într-adevăr, sunt și palestinieni din Siria care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. Eu cred că valoarea unui mecanism de depunere a plângerilor este tocmai acela de a permite unei instituții să-și evalueze procesele. Ajută instituțiile să-și evalueze procesele și am discutat cu cu, doamna de, cu un, un domn de la Bay, um, dânsul mi-a spus că mecanismul de plângeri este foarte util, nu pentru doar pentru cei care depun plângerile, ci și pentru organizația în sine. Și cred că Frontexul dorește să-și îmbunătățească funcționarea, dorește să respecte standarde înalte ale drepturilor omului, dar ezită să introducă un uh, mecanism de depunere a plângerilor, așa cum am spus în uh, observațiile mele introductive, nu consideră că are o astfel de responsabilitate și pentru a reveni la ceea ce a spus domnul Iar, nu putem să, dea vin, să dăm vina pe Frontex pentru orice, dar eu cred că valoarea unui mecanism de depunere a plângerilor este că tocmai acela că prin analiza și rezolvarea unei plângeri, oamenii vor înțelege acest uh, rețea complicată de responsabilitate. Um, uh, Paul made uh, certain comments, obviously. Paul a făcut anumite observații. Bineînțeles, uh, sunt chestiuni politice enorme aici legate și cred că valoarea unui mecanism de depunere a plângerilor este tocmai uh, aceea de a deschide funcționarea unei organizații, toată lumea poate vedea cum funcționează organizația respectivă și să evalueze funcționarea în funcție de o funcționare ideală. În ceea ce privește Comisia Libe, sunt uh, foarte nouă în post, nu știu exact cum ar funcționa relația cu această comisie, bineînțeles. Uh, sunt, uh, sunt deschisă oricărei colaborări uh, și orice pot eu să fac pentru a vă ajuta în activitatea dumneavoastră, voi face cu plăcere. Vă mulțumesc. To you, Mrs. Vă mulțumim, doamna O'Reilly. Mulțum, vă mulțumesc tuturor pentru cooperarea cu mine. Ca să încheiem dezbaterea la timp, Președinta mulțumește interpreților pentru că au acordat 5 minute suplimentare și um, ședința se încheie aici.